ridicat și la care uh, ombudsmanul spaniol a răspuns parțial. Suntem foarte bucuroși că avem petiționari astăzi aici la ședință care își pot descrie chiar ei modul în care Uh, drepturile lor legitime de proprietate uh, consideră că au fost uh, încălcate. Și Parlamentul a votat și un raport în plenară în legătură cu această problemă, raport în care se recunoaște dreptul fundamental al cetățenilor europeni de a achiziționa proprietăți. Deci Parlamentul a dus această agendă politică foarte departe. Însă noi nu suntem un tribunal, nu suntem niciun corp executiv nu putem decide așa cum ar vrea mulți cetățeni și mulți membri ai noștri chiar să o facem. Noi trebuie să acționăm în așa fel încât exercițiul influenței democratice politice a membrilor Comisiei în relația cu statele membre, cu autoritățile regionale și locale din Uniunea Europeană, să obținem dreptate pentru petiționarii care uh, s-au adresat nouă. Așa funcționăm noi și așa ne facem noi treaba și aș fi la fel de curios să aflu Uh, cum uh, acționează colegii reprezentați aici la prezidiu în legătură cu aceste probleme legate de drepturile omului. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. O să dau imediat uh, cuvântul domnului, doamnei Sabin Acșpil de la Curtea Europeană de Justiție. Mulțumesc, domnule președinte. nu există nicio categorie de drepturi, de, de niciun tip de plângeri legate de drepturile fundamentale în fața Curții Europene de Justiție. Poate că e o afirmație surprinzătoare, dar dați-mi voie să vă explic. Tratatul de la Lisabona a încorporat Carta Drepturilor Fundamentale în corpul tratatelor, a ridicat-o la nivel de... i-a dat valoare de tratat, dar nu a creat și un drept specific de acțiune în ce privește impunerea uh, principiilor acestei carte. Situația e diferită față de ce s-a întâmplat în cazul principiului subsidiarității, unde s-a creat un drept specific de acțiune uh, juridică. Nu există niciun fel de uh, plângere legată de drepturile fundamentale ale omului care să poată fi adusă în atenția Curții Europene de Justiție. Să nu uităm că există trei uh, tribunale, practic. Curtea Europeană de Justiție, Curtea Civilă și Tribunalul Funcționarilor Europeni. Toate aceste uh, instituții sunt clar definite de tratate și de statutele lor și pentru a se ocupa de plângeri legate de drepturile fundamentale ar trebui să existe un caz uh, care să intre în jurisdicția uh, tribunalului a curții. În ce privește drepturile fundamentale, cazurile extrem de relevante sunt cele care privesc cereri de uh, sentințe preliminare, acolo unde uh, tribunalele naționale pot pune întrebări Curții Europene de Justiție uh, și pot cere ajutorul uh, acestea în ce privește interpretarea legislației Uniunii Europene sau validitatea actelor Uniunii Europene. Și aceste proceduri de, de decizii preliminare cred că sunt expresia acestei încrucișări care a fost menționată în această dimineață între, în relația dintre drepturile fundamentale garantate de cartă, care sunt obligatorii pentru instituțiile europene, dar și pentru statele membre, atunci și numai atunci când aplică legislația europeană. Și în, numai, și în cazul în care un stat membru aplică legislația Uniunii Europene, evident, uh, calea de atac uh, juridică este în Tribunalul Național, dar ca tribun, pentru ca Tribunalul Național să știe cum să interpreteze Carta Drepturilor Omului uh, în acel caz, tribunalul respectiv poate cere opinia Curții Europene de Justiție pentru a avea o interpretare corectă a cartei. Un alt aspect relevant al, curții, uh, al jurisdicției Curții Europene de Justiție este reprezentat de acțiunile directe ale indivizilor, uh, ale persoanelor individuale, acțiuni deschise împotriva instituțiilor europene. Însă, așa cum știți, acest, uh, acest drept de a acționa în justiție instituțiile europene este destul de limitat pentru că legislația Uniunii Europene într-o în marea majoritate a cazurilor, se aplică cetățenilor prin intermediul autorităților naționale și nu direct prin intermediul uh, autorităților europene. Dacă totuși există un caz și acel caz uh, ridică probleme de drepturi fundamentale, oricare dintre cele trei uh, tribunale va examina și va încerca să vadă dacă se aplică Carta Fundamentală și va interpreta prevederile ei și le va aplica cazului respectiv. Cel mai frecvent asta se întâmplă în contextul unor cazuri care nu sunt neapărat uh, specific uh, legate de drepturile fundamentale. De exemplu, în uh, recursul în anulare a unor, împotriva unor decizii sau regulamente adoptate de instituții, există o pledoarie pentru încălcarea tratatelor legate de aplicarea acestora. Și în cadrul unei astfel de pledoarii, evident, conformitatea cu uh, Carta Drepturilor Fundamentale va fi examinată dacă se ridică o astfel de problemă. Așa cum a subliniat uh, domnul uh, Nemeț în această dimineață, tribunalele, curțile de justiție au un mod uh, specific de a gestiona cazurile lor. Acțiunile pe care le pot face sunt foarte clar definite. Ele pot da sentințe sau ordine și deciziile pe care le iau au efecte puternice. Ele pot anula acte ale unor instituții și uh, deciziile lor pot fi uh, aplicate în practică, iar interpretarea pe care ele o dau prevederilor legislației Uniunii Europene și Cartei Drepturilor Fundamentale vor fi obligatorii pentru tribunalul care uh, a cerut consultanță din partea Curții Europene de Justiție. din acest punct de vedere, principiul competenței de atribuire, competență de atribu- atribuțion, înseamnă că trebuie definită foarte clar uh, jurisdicția și că uh, nu poți decide de la sine dacă să iei un caz sau nu. Însă dacă se aduce un caz în fața curții și uh, se constată că există jurisdicție, deci că se aplică principiile cartei, atunci Uh, curtea exact asta va face, va examina și va aplica principiile cartei. Dacă nu, se constată că nu există jurisdicție, curtea va da o sentință prin care va spune acest lucru și va motiva faptul că nu există jurisdicție. Acest lucru s-a întâmplat într-o serie de sentințe date recent, uh, în, în unele cazuri trimise de tribunalele naționale către Curtea Europeană de Justiție în cadrul uh, procedurilor preliminare, prin care aceste tribunale naționale cereau o interpretare a prevederilor uh, Cartei Drepturilor Fundamentale în situații în care însă erau în afara ariei de aplicare a uh, legislației europene. Aș vrea să vă reamintesc ce a spus domnul profesor Tezal în această dimineață în legătură cu nevoia de a respecta uh, area de aplicare a tratatului, care de fapt e foarte strâns legată de area de aplicare a legislației europene. Și când area de când aceste cazuri care sunt în afara legislației europene Uh, sunt aduse în fața curții, înseamnă că totuși Curtea Europeană de Justiție nu poate să interpreteze în aceste cazuri principiile Curții Europene de Justiție. Dar Curtea Europeană de Justiție trebuie să spună și motivează de ce nu poate accepta să se ocupe de un astfel de caz, să judece un astfel de caz. Deci, Curtea ori dă motivație și în care explică de ce nu poate examina cazul, sau examinează cazul și dă o, o interpretare în momentul în care consideră că are jurisdicție. Uh, cam aici se opresc lucrurile, pentru că uh, treaba Curții Europene de Justiție este să dea sentințe, nu să dea consiliere juridică. Așadar, deciziile Curții Europene de Justiție nu conțin indicații de natură pedagogică în ce privește o posibilă aplicare a uh, remediilor alternative. Aș spune că, dincolo de aceste cazuri, în afară de aceste cazuri, uh, curtea, cele trei tribunale ale Curții Europene de Justiție primesc foarte multe e mail și scrisori de la cetățeni care ridică tot felul de probleme de tot felul de tipuri și multe dintre acestea sunt legate de drepturile fundamentale. De obicei, uh, sigur, aceste scrisori primesc un răspuns, asta este evident și în mod normal ar fi vorba de un răspuns relativ standardizat care explică care este uh, competența specifică a tribunalului și în care se explică motivele pentru care Tribunalul, Curtea Europeană de Justiție nu se poate ocupa de problema respectivă. Uh, uneori, când cazul este foarte evident, se poate da o indicație uh, spre Strasburg, că acolo ar fi un, o adresă mai bună. Dar nu uh, facem acest uh, lucru în mod sistematic, deci nu trimitem în mod sistematic către alte instituții competente. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru prezentare și acum voi da cuvântul domnului Victor Soloviecic, șef de unitate la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Mulțumesc, domnule președinte. În arhitectura drepturilor fundamentale, în Europa, este evident că CEDO are cea mai mare jurisdicție, atât în termeni geografici, acoperind 47 de state, dar și în ceea ce privește domeniul de aplicare a dispozițiilor relevante, dispozițiile din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Spre deosebire de cartă, aplicarea Convenției nu este limitată <clears throat> la domeniul de activitate, de funcționare, de aplicare a unui ordin. Ca să vă dau unul din exemplele din documentul care însuțesc raportul Comisiei prin aplicarea cartei, în care se spunea că acele cazuri care privesc supravegherea în cazuri de proceduri penale sau de restituire a proprietăților naționalizate nu sunt acoperite de carte. Asta, într-adevăr, sunt cazuri uh, în care se aplică Convenția Europeană, iar Curtea a emis verdicte semnificative. În același timp, desigur, jurisdicția tribunalului este limitată din multe puncte de vedere. Nu se extinde anumitor categorii de drepturi, cum ar fi cele socioculturale, privește doar acte imputabile autorităților publice, autorităților de stat, nu unor entități private, și nu include actele instituțiilor supranaționale, implicit nici a actelor Uniunii, eh, instituțiilor Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană, aceste instituții nu sunt parte, Uniunea Europeană este parte Qatar la Convenție. Pentru a vă da o idee despre domeniile în care atât Convenția cât și Carta s-ar putea aplica, v-aș spune că atunci când uh, există o chestiune majoră privind drepturile omului în Europa, ne întrebăm cine este judecătorul competent, care este instanța competentă. Avem practic trei situații principale. Într-una din ele, în prima, dreptul european nu se aplică și, în astfel de cazuri, tribunalele naționale au competență. În al doilea rând, dacă există dispoziții relevante în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, după epuizarea remediilor la nivel național, opțiunilor la nivel național, ă, părțile interesate se pot aplica curții la Strasburg. Și în al treilea caz avem acele situații în care se aplică legislația europeană. Avem ă, acte ale instituțiilor europene și se poate face apel direct la curțile de justiție ale Uniunii Europene. În astfel de cazuri, curțile respective au competența de a examina disputa privind drepturile fundamentale, aplicând, evident, în primul rând, dispozițiile cartei. Dar, după cum știm, carta este interpretabilă și poate fi interpretată și în lumina Convenției Europene a Drepturilor Omului și a precedentelor de la Curtea de la CEDO. Posibilitățile sunt acestea. Eventual pe viitor, dacă și Uniunea Europeană ca entitate va semna această convenție, va exista posibilitatea unui control din partea Tribunalului de la Strasburg. Un alt domeniu în care se aplică dreptul european, dar acționează tribunalele naționale, care la rândul lor aplică legislația europeană, atunci calea procedurală va implica examinarea la nivelul statului membru a disputei respective și apoi Tribunalul Național, dacă se aplică legislația europeană, va trebui să aplice și prevederile cartei și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Există posibilitatea în cadrul acestei proceduri de a avea o decizie preliminară Tribunalul interpretează în mod diferit legislația europeană și apoi avem decizia finală a tribunalelor naționale. Și există aici posi- o posibilitate, dacă petentul nu este satisfăcut, să conteste această decizie la Strasburg. Și la Strasburg. Cam asta ar fi situația în materie de domenii de competență, implicând CEDO și CEJ-ul. Acum, trecând de termeni concreți la problemele ridicate în acest seminar, cum tratează CEDO solicitările pe care le primește, dar care nu țin de competența ei? CEDO primește foarte multe solicitări. În 2010 am primit 61.300 de astfel de solicitări. Cam 140.000 de cazuri sunt în desfășurare. Vă dați seama că este foarte important pentru tribunal să le rezolve în mod eficient. Cât de des se primesc plângeri care nu țin de competența curții? În 2010, 13% <clears throat> dintre cazuri au fost declarate inadmisibile, ceea ce înseamnă că aproximativ 10% din toate cazurile sunt respinse pentru că nu țin de competența curții sunt și mai, mai este un număr mai mic care sunt respinse pe alte motive, pentru că, de exemplu, nu s-au epuizat uh, alternative la nivel național și așa mai departe. Aceste cifre, sigur, sunt destul de relative, pentru că se referă doar la acele cazuri în care toate plângerile au fost declarate ca inadmisibile pentru că nu țineau de competența curții și nu se calculează acele cazuri în care uh, a, plângerile au fost declarate admisibile din alte motive, pentru că acestea sunt respinse de regulă conform formulei globale, cum îi spunem noi, și nu sunt calculate. Cu toate acestea, dacă ne uităm la activitatea curții, observăm două lucruri. În primul rând, există o serie de confuzii în materie de competența curții. Dar această confuzie nu este o cauză, printre principalele cauze ale inadmisibilității. Cel puțin în parte acest lucru poate fi explicat prin faptul că, spre deosebire de cartă, domeniul de aplicare al convenției nu este atât de limitată. O altă confuzie se naște din faptul că cetățenii apelează la această curte, curte de a patra instanță aceasta este o cauză mult mai frecventă de inadmisibilitate. Încercați să văd cât de des s-au primit cazuri referitoare la acte sau decizii ale instituțiilor Uniunii Europene și deși nu pot să vă dau cifre concrete, în termeni generali, v-aș putea spune că aceasta nu este o problemă majoră. De regulă, cetățenii și avocații știu că tribunalul de la Strasburg nu poate fi solicitat în acest sens. Însă primim solicitări de la persoane care se plâng în legătură cu anumite decizii luate la nivel național și despre pune în aplicare a legislației naționale și se plâng și în legătură cu modul în care tribunalele naționale aplică legislația europeană. Asta se întâmplă mult mai des. Ar fi interesant să privim puțin și care ar fi experiența istorică a acestor mecanisme. Știți că în ultima perioadă număr de state europene s-au alăturat Consiliului European și Convenției și asta l-a deschis posibilitatea unui nou recurs la justiție. Până la momentul respectiv nu aveau decât tribunale naționale și în anumite cazuri puteau să plângă și la unele organisme ale Națiunilor Unite, însă după ce au semnat această convenție, a existat o posibilitate suplimentară care se poate compara cu situația după intrarea în vigoare a cartei. Experiența noastră ne arată că există întotdeauna o perioadă de câțiva ani după aderare în care informațiile cu privire la procedurile concrete, la limitele acestora, Uh, tind să se disemineze cu mai mare greutate și, prin urmare, sunt mai multe plângeri și mult mai multe plângeri inadmisibile. Însă, după această perioadă, situația evoluează și se schimbă. E greu oricum să putem identifica niște tendințe istorice bine delimitate în acest sens. Ce face tribunalul în încercarea de a clarifica problema competențelor? Sigur, CEDO este un organism juridic și tratează solicitările și își bazează deciziile pe mandatul oferit. Nu poate oferi consultanță solicitanților. Însă, desigur, punem accentul pe informare. Deci Angela face foarte multe în sensul sprijinirii publicării și diseminării de astfel de informații și organizează și activități de instruire pentru profesioniști din domeniul juridic și pentru funcționarii din statele membre. Recent, tribunalul a publicat un ghid de admisabilitate care a fost uh, bine primit și care s-a dovedit a fi foarte folositor în materie de a defini competențele curții. Există și o serie de proiecte pentru viitorul imediat. Pe site-ul nostru vrem să punem un checklist de admisibilitate, o serie de întrebări pentru solicitanți. Răspunsul la acesta îi poate direcționa pe aceștia spre uh, instituția adecvată și competentă în a le răspunde. Timp de mulți ani, fosta Comisia Europeană a Drepturilor Omului și în ultimii ani CEDO a informat solicitanții direct. De fiecare dată când aceștia scriau uh, tribunalului și înainte comisiei că un caz ar putea fi inadmisibil și uneori chiar indicau faptul că probabil alte instituții ar avea competențe în acest sens. Totuși, ținând cont că uh, resursele sunt limitate și numărul de cazuri este foarte mare, această practică nu a mai continuat și în prezent se consideră că instrumente noi, cum ar fi acest checklist și ghidul de admisibilitate, sunt de preferat. Alte organisme ale Consiliului European, cum ar fi Comitetul pentru Prevenirea Torturii, Comitetul pentru Drepturile Omului, care nu examinează plângeri individuale, primesc totuși foarte multe scrisori și continuă să răspundă indivizilor ale căror plângeri nu țin de competența instituției respective, spunându-le cui să se adreseze. Însă ceea ce nu se face în astfel de cazuri este să se retransmită direct plângerile primite de o instituție către alte instituții care are competențe cu excepția faptului în care anumite eh, instituțiile ale Consiliului eh, European primesc direct scrisori. Transmiterea directă ridică o serie de probleme atunci când e vorba de organisme juridice, mm, ar putea fi vorba de a preevalua admisibilitatea. De asemenea, când, mm, când e vorba de Comisia pentru Prevenirea Torturii ei au reguli stricte de confidențialitate și consideră că deținuții care le scriu nu ar trebui să riște ca mesajele lor să fie citite de părți terțe. Deci nu se pot redirecționa aceste solicitări. Prin urmare, orice mecanism de redirecționare a acestor plângeri consider că trebuie să fie bine, bine conceput, tocmai pentru a nu scăpa din vedere astfel de considerații. În concluzie, aș dori să vă spun câteva cuvinte în legătură cu prezentarea acestei arhitecturi a drepturilor fundamentale în Europa. Mi se pare important că atunci când comunicăm în legătură cu posibilitățile și cu diferitele instituții care au competențe în domeniu. Deși acum scopul principal este acela de a clarifica aplicabilitatea căr- cartei, cred că astfel de comunicări trebuie să fie organizate având în vedere întregul tablou și să comunice în mod adecvat toate posibilitățile, inclusiv ceea ce privește instituțiile naționale și cele prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și astfel mesajul nu va fi, nu beneficiați de astfel de drepturi în temeiul cartei, nu, mesajul va fi pentru respectivele cazuri, vă adresați aceste instituții sau aceste instituții. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi pentru prezentarea dumneavoastră. Am uh, constatat deja că se disting câteva idei, acest ghid al admisibilității, acest checklist, idei care mi se par deosebit interesante. Am să dau acum cuvântul domnului Lotarski, controlul european pentru protecția datelor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că ne-ați invitat la acest atelier extrem de interesant. Vă reamintesc că am luat ființă în anul 2004. Biroul nostru a fost uh, stabilit printr-un regulament comunitar și, și a început activitatea în anul 2004. Supervizorul și asistentul sunt, uh, de la instituția noastră sunt numiți uh, de Parlament și de Consiliu împreună, au primesc un mandat de 5 ani avem un personal de aproximativ 50 de persoane aici, la Bruxelles. Principala noastră sarcină se referă la faptul că trebuie să garantăm faptul că libertatea și drepturile fundamentale ale, drept, ale persoanelor uh, private sunt respectate în mediul comunitar. Sigur, nu putem face decât să verificăm dacă libertățile civile sunt uh, respectate în ceea ce privește uh, tratamentul datelor cu caracter personal. Așadar, nu ne limităm strict la respectarea drepturilor omului cu referire la ceea ce se stipulează în articolul 16 din uh, tratatul privitor la funcționarea Uniunii Europene și uh, din cartă, ci avem o competență de a implementa regulile de protecție a datelor. Astfel, putem uh, să verificăm dacă dreptul la bună administrație e respectat uh, în uh, forurile europene. Cum ne ducem la bun sfârșit sarcinile? Avem trei activități principale. În primul rând, oferim consultanță instituțiilor europene în procesul decizional, Aici e vorba de procesul legislativ sau cel de luarea deciziilor. Apoi avem activitatea de supervizare. Acesta este locul unde ne dedicăm activitatea plângerilor. Apoi suntem consultați de instituțiile europene cu privire la protecția datelor. Deci, după cum vedeți, Activitățile noastre principale nu sunt cele de inventariere a plângerilor depuse. Aceste lucruri reprezintă doar o mică parte din uh, activitatea noastră. Comparativ cu activitățile altor organizații, altor instituții, pentru noi acest segment este doar un mic segment uh, din sfera noastră de activitate. Primim cam 100-120 de plângeri pe an, le înregistrăm. Uh, numărul e relativ uh, redus comparativ cu ceea ce am aflat că se înregistrează la nivel național, unde se depun mii și mii de plângeri anual. Nu, la noi e vorba de 100-120, anul acesta poate numărul a fost puțin în creștere, dar creșterea nu este una semnificativă. Ce se întâmplă în momentul în care înregistrăm o plângere? Avem o serie de prerogative care ne permit să acționăm. Putem să inițiem, spre exemplu, o anchetă. Ancheta se poate limita la un schimb de scrisori, dar poate să presupună și ancheta la fața locului, inspecție, uh, putem să solicităm accesarea datelor fără niciun fel de restricție într-o anumită instituție europeană. Aici includem datele secrete sau medicale. Putem, uh, avem acces în absolut orice instituție. Iar la finalul anchetei putem să emitem o decizie obligatorie care, sigur, poate să fie uh, poate să ajungă în instanță. Și asta e diferența între noi și ombudsman. Noi, avem, noi emitem o decizie obligatorie. Putem să emitem un avertisment, putem să întrerupem o activitate, putem să solicităm o rectificare. Așadar, din acele plângeri Cam 70% din cele înregistrate anual sunt unele care pot fi declarate inadmisibile. Ce se întâmplă în această situație? Vedem, procentajul e destul de ridicat. Motivul inadmisibilității e faptul că uh, aceste plângeri se adresează, sunt împotriva unor persoane fizice sau împotriva unor instituții naționale, iar competența noastră e strict limitată la sfera comunitară. Ce facem cu aceste plângeri? Nu le transferăm către o altă autoritate. Aici mă alătur uh, analizei făcute de vorbitorul anterior. Ne temem că dacă am face un, asemenea transfer, am încălca uh, dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Așa că încercăm să facem tot posibilul pentru ca plângerea să fie tratată într-o manieră confidențială terțele părți implicate vor fi contactate doar uh, dacă va fi absolut necesar. Așa că le răspundem petenților, celor care vin cu plângeri inadmisibile, le oferim motivele pentru care au fost declarate inadmisibile și în cazul în care nu putem merge mai departe, um, le spunem care este autoritatea competentă ce poate trata eventual plângerea. Apoi îi oferim uh, petentului posibilitatea de a se adresa autorității competente sau nu. Poate că există motive pentru care persoanele în cauză nu doresc să existe un transfer direct sau nu doresc să se adreseze altor foruri. Menționez de asemenea faptul că există o relație strânsă între noi și Ombudsmanul European. Avem un memorandum de înțelegere semnat în urmă cu câțiva ani. Există câteva informații care uh, sunt transmise între noi în cazul în care petentul face apel la mai multe foruri europene, spre exemplu dacă contactează și ombudsmanul european. În acest caz există un contact direct între noi și acesta, astfel încât să vedem care e soluția cea mai bună? Cine va trata plângerea în cauză? Dacă e strict vorba despre protecția datelor, atunci oficiul nostru se va ocupa. Dacă e vorba de proastă administrare, cu câteva elemente de protecția datelor, atunci ombudsmanul va prelua dosarul. Noi, sigur, putem să oferim consiliere ombudsmanului în timpul anchetei care va fi comandată de acesta. Avem așadar acest memorandum de înțelegere și potrivit acestuia, noi nu facem un transfer către autoritățile naționale. Așadar, încercăm să remediem situația în cazul unui număr mare de plângeri inadmisibile, îmbunătățind fluxul informațional. Avem o pagină de internet care se referă la problematica plângerilor inadmisibile. Anul trecut am creat un instrument special, e vorba de un formular special pentru depunerea plângerii. Și în baza acestui formular, petentul poate să înțeleagă cam ce e admisibil și ce nu. Cu toate acestea, formularul acesta nu a dat roadele scontate. Mulți nu utilizează formularul, mulți nu citesc atent informațiile, preferă doar să ni se adreseze direct printr-un e-mail, motiv pentru care noi ajungem să fim supra-solicitați, iar, mm, depună, iar cei care depun plângere ajung să fie frustrați. Cam asta se întâmplă cu cererile inadmisibile. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Înainte de a da cuvântul uh, lui Margaret, pentru că aceasta să ne Uh, prezinte mm, intervenția ei, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că în dosar aveți raportul anual cu privire la aplicarea cartei. Și în acest raport există câteva date cu privire la numărul scrisorilor care sunt uh, primite, în special la pagina 17, uh, și acolo se referă și la procedura de înregistrare. Donc le problème que la commission Problema pe care o are Comisia, și acesta este unul dintre mesajele raportului, este că se manifestă un deficit de informație pe care l-am constatat deja într-o comunicare din 2010 privind strategia de implementare efectivă a cartei și una dintre primele concluzii care au fost trase uh, era că era nevoie să se îmbunătățească informarea și comunicarea. Și ni se pare că este realmente important să evoluăm în uh, ce privește comunicare și poate că acești câțiva ani care s-au scurs au pus oarecare distanță față de carte și acum cred că trebuie să trecem într-o fază mai concretă să explicăm foarte clar când se aplică această carte, când nu se aplică, ce se poate face, ce poate cineva să facă atunci când consideră că i-au fost încălcate drepturile prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale. Așadar, este vorba de un efort care se manifestă uh, din partea Comisiei în încercarea de a avea o comunicare mai concretă și în același timp este evident că e vorba de chestiuni juridice complete și așa cum au spus câțiva vorbitori în această uh, dimineață, pe de-o parte există niște așteptări foarte mari din partea marelui public și pe de altă parte niște chestiuni juridice care ar putea fi discutate într-o conferință timp de o săptămână și această combinație între o așteptare foarte mare a opiniei publice și problemele uh, juridice foarte complicate reprezintă realmente o provocare pentru politica de informare. Comisia, într-o primă etapă, și-a manifestat voința de a ajuta concret cetățenii care, sunt, uh, care se confruntă cu probleme legate de drepturile fundamentale și modul cel mai simplu în acest stadiu este să le dăm lista și informațiile privind căile de recurs din țările lor. Și așa ne-a venit ideea să utilizăm portalul uh, e-justice pentru a încerca să oferim uh, un început de soluție acestei probleme a informării. Și acum îi dau cuvântul lui Margaret ca să vă prezinte portalul e-justice. Thank you, Emmanuel. Good afternoon. Mulțumesc, Emanuel. Uh, bună ziua, doamnelor și domnilor. Aș trebui să vă prezint pe scurt portalul e-justice și cum poate fi el folosit pentru a informa pe cetățenii în legătură cu mecanismele de uh, reparații de recurs în, uh, în țările membre. Sunt uh, eforturi uh, care se desfășoară în statele membre în ce privește proiectul e-justice. Sunt proiecte care implică două, trei sau chiar patru state membre. Dar, evident, pentru că sunt atâți cetățeni care trăiesc în alte state decât cele ale căror cetățeni sunt, uh, e o problemă de justiție transfrontalieră de multe ori. Statisticile sunt foarte clare. 11,3 milioane de oameni în, uh, trăiau în 2008 într-un alt stat membru decât statul uh, ai căror cetățeni sunt și trebuie să spun că activitatea noastră a început uh, în 2008 asupra acestui proiect e-justice, European e-justice. Ideea era să folosim resursele IT uh, pentru a raționaliza și a simplifica procedurile și pentru a îmbunătăți accesul uh, persoanelor private la justiție. De asemenea, avem un obiectiv de a extinde activitatea în zona uh, e-justice și să implicăm cât mai multe state membre posibil în toate activitățile acestui portal al nostru. Backgroundul instituțional este următorul. În mai 2008, Comisia Europeană a adoptat o comunicare numită spre o strategie a justiției electronice europene și după aceea a urmat în noiembrie un plan de acțiune al Consiliului European e-Justice și Parlamentul a adoptat o rezoluție în decembrie 2008 Iar programul de la Stockholm a pus un accent foarte puternic pe acest concept de justiție, e-justiție și pe natura sa orizontală, în sensul că ar trebui să abordeze probleme în domeniul civil, penal și administrativ. În fine, dat fiind programul ambițios stabilit pentru acest uh, concept de e-justiție Uh, se va face la sfârșitul lui 2012 o propunere. Uh, principiile călăuzitoare sunt următoarele. Noi avem o abordare descentralizată, nu vom crea niciodată baze de date centrale. Scopul este mai degrabă să interconectăm bazele existente, deci bazele de date naționale, pentru ca informația să fie disponibilă mai ușor. Uh, abordăm lucrurile într-o strategie pas cu pas. Am început prin a aduna informație. Este un program foarte ambițios în sensul că nu este pur și simplu un proiect, ci un proces, un program cu aproximativ 20 de subproiecte. Uh, e vorba de conectarea unor cadastre, a unor registre uh, privind companiile și așa mai departe. colaborăm foarte strâns cu statele membre și cu celelalte instituții, cu persoane implicate în domeniul juridic și cu toate instituțiile și tot conținutul portalului este tradus în toate limbile oficiale ale instituțiilor europene, în, mai puțin irlandeza în acest moment. Prima versiune a portalului a fost disponibilă în iulie anul trecut. Uh, sunt cam 12.000 de pagini în 22 de limbi. Următoarea versiune va apărea spre sfârșitul acestui an. Vom include și uh, descrierea amănunțită ale drepturilor victimelor și inculpaților în statele membre, precum și descrierea drepturilor fundamentale. De asemenea, facem eforturi pentru a raționaliza diversele surse de informații disponibile. Avem și alte website-uri care sunt uh, administrate de DigiJustice, cum ar fi uh, European uh, Justice Network care se of, și European Judicial Atlas. Aceste două vor fi încadrate în e-justice colaborăm cu Comisia și vom adăuga foarte multe informații, de exemplu, în legătură cu directiva privind plățile întârziate și alte orientări pentru micile întreprinderi, uh, ordinul de plată european, etc. În 2012, acesta va fi primul capitol din portal vor fi primele capitole, surs, izvoarele legii, sisteme judiciare, drepturile dumneavoastră, rezolvarea conflictelor și așa mai departe. Așa o să arate site-ul. O să vă arăt acum și câteva screenshot-uri. Avem unele pagini care sunt administrate de comisie, paginile Uniunii Europene și pagini ale statelor membre, care rămân proprietatea acestora și ele le administrează, fac update-urile și după aceea noi le traducem în alte limbi și lucrurile funcționează foarte bine. De asemenea, avem instrumente practice pe acest portal, de exemplu, dacă doriți să găsiți, să zicem că loculanța și vreți să găsiți un avocat din Franța care vorbește spaniola și e specializat în dreptul familiei, puteți folosi un instrument din acest portal pentru a vedea care sunt detaliile de contact ale unei astfel de persoane, unei astfel de avocat. Paginile privind drepturile fundamentale sunt evident în secțiunea drepturile dumneavoastră, drepturile cetățenilor și vedeți că există un subcapitol încălcarea drepturilor fundamentale. Vom avea o nouă pagină care va oferi informații introductive privind entitățile implicate, cine trebuie contactat uh, și unde se explică când se aplică această carte a drepturilor fundamentale. Uh, Paginile naționale acoperă uh, tribunale naționale, instituțiile naționale pentru drepturile omului, ombudsmanul din statul membru, alte instituții specializate și orice alte informații pe care statele membre pot și doresc să le ofere. Aici aveți un screenshot a paginii uh, principale a portalului. Sunt aspecte foarte interesante în sensul că vă puteți personaliza accesul, deci puteți să definiți preferințele lingvistice, regionale și de conținut și de asemenea puteți să uh, vă înscrieți pentru un update, pentru un newsletter. Deci odată ce vă înregistrați și cereți să fiți updatați, primiți o notificare prin e-mail de fiecare dată când stat, un stat membru își updatează pagina privind drepturile fundamentale, să zicem. Îmbunătățim capacitățile de căutare ale portalului de asemenea și această versiune va fi disponibilă în noiembrie anul acesta. Aici este doar un exemplu a unei pagini a unui stat membru. Se referă la modul în care poți găsi un mediator în Spania. Și vedeți aici în dreapta sunt toate paginile statelor membre Un alt exemplu este o pagină oferită de guvernul francez privind jurisprudență, jurisprudența și este în versiunea engleză. În ce privește vizitatorii, am, avem până la 50.000 de vizitatori pe lună. În septembrie au fost 35.000. Portalul n-a fost foarte promovat de la lansare, utilizare depinde foarte mult de modul în care ministerele de justiție din statele membre îl promovează. De exemplu, România uh, a promovat foarte bine acest uh, sit și, de asemenea, situl uh, Ministerului de Justiție din România are un link către portalul e-justice de aceea 29% din vizitatorii din septembrie au fost români. Dar nu are niciun rost să punem toate aceste pagini în portal dacă nu le promovăm și dacă oamenii nu știu că sunt acolo, așadar noi o să ne creștem eforturile uh, în acest an și în 2012 pentru a promova, atât când spun noi, spun și Comisia și statele membre și vrem să avem niște activități de promovare țintită odată ce adăugăm datele legătură cu drepturile fundamentale, drepturile victimelor și drepturile inculpaților și am fi foarte recunoscători pentru orice tip de ajutor pe care l-am primit de la instituțiile din domeniu. De exemplu, vă putem oferi bannere atât statice cât și dinamice în toate limbile Uniunii Europene pe care le puteți pune pe site-urile noastre și puteți să aveți un link direct către portal. Apoi, în 2012 vom uh, continua cu activități promoționale generale la facultăți de drept și la organizațiile cetățenilor și sigur sunt legături și din EULEX și din uh, alte, uh, din pagina altor instituții, uh, Ministerele de Justiție ale statelor membre, dat fiind faptul că sunt extrem de implicate în ceea ce facem, au toate măcar un link către site-ul, către portalul e-justice. Dacă ați vrea să ne contactați, sau dacă vreți să vizitați portalul, vă rog să o faceți și am apreciat foarte mult uh, feedback-ul dumneavoastră odată ce paginile vor fi online și apreciem orice eforturi puteți face pentru a le promova. Valoarea adăugată a acestui portal vine în special din faptul că publicăm toate aceste informații pentru toate statele membre în toate limbile Uniunii Europene, astfel încât ele să poată fi folosite de cât mai mulți uh, oameni. Mulțumesc foarte mult, Margaret, pentru această prezentare. O să dau acum uh, cuvântul uh, publicului. Cine vrea să intervine? Doamna Auken și dacă... În regulă, începem cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt, uh, mă simt mai bine acum. Eram un pic jenată că trebuia să reprezint numai eu 500 de milioane de oameni, pentru că noi suntem reprezentanții alegătorilor, ai cetățenilor. Am două întrebări. Una pentru David Lowe, Cred că ar trebui să clarificăm faptul că atunci când vorbim de drepturi fundamentale, ne confruntăm cu anumite obstacole din partea Comisiei. Ar trebui să fie clar faptul că, uh, cum să fiu eu drăguță și să spun, Comisia nu e prea dornică să se ocupe cu chestiunile astea, chiar atunci când e clar că trebuie să o facă. Și cred că ar trebui să subliniem că aceasta este una dintre problemele pe care le avem la Comisia PETI. Pe lângă altele, este una dintre problemele pe care le avem și anume faptul că la Comisie ei acționează ca și cum ar fi o curte de justiție și nu e adevărat. Lucrurile nu stau așa. Comisia ar trebui și ea să-i faciliteze activitatea Parlamentului și Consiliului, așa cum prevăd tratatele. Unul din lucrurile cu care ne confruntăm adesea este accesul la documente, transparența și de aceea este penibil că din partea Comisiei nu vedem uh, că ne ascultă, că, nu, că ascultă opiniile Parlamentului, ci mai degrabă că încearcă să evite acest, să îndeplinească aceste uh, drepturi fundamentale. Și la fel se întâmplă și în, uh, în cadrul administrației. Așadar, în afară de faptul că uh, deja avem uh, dificultăți în a ne face cunoscuți cetățenilor uh, și asta adaugă dificultăților. De exemplu, în Scandinavia oamenii nici nu știu că noi existăm, pentru că e greu să și traduci numele comisiei în, în daneză, de exemplu, și foarte mulți oameni din cauza asta nu știu despre noi. Apoi, uh, a doua chestiune la care vreau să mă refer era uh, Curtea de Justiție. Cu toții suntem de acord, uh, sigur, conform ce s-a spus în prima sesiune, suntem de acord cu toții că drepturile individuale trebuie abordate la nivel național. Dar, dacă avem o decizie a Curții Europene de Justiție, atunci tribunalele naționale ar trebui să o aplice, să o urmeze, asta e foarte clar. Însă, am, de exemplu, cazuri în Danemarca și știu că mai sunt și din multe alte țări. Când întrebăm de ce tribunalele deci, bun, este o, o, se dă o decizie preliminară pe o chestiune pe care Tribunalul Național ar trebui să o respecte. Și am avut câteva cazuri, cel puțin, și cel puțin în țara mea, tribunalele nu vor să întrebe, să ceară opinia uh, Curții Europene de Justiție. Pentru că ei nu sunt obișnuiți să întrebe pe nimeni. Ei sunt obișnuiți să aibă toate răspunsurile și să dea da, răspunsurile. Practic merge împotriva felului lor de a fi și a identității lor să pună această întrebare. Dar nu asta e problema reală. Problema reală este că uh, Curtea Europeană de Justiție și Comisia mm, nu prea le pasă de ce se întâmplă. Și asta înseamnă că după aceea oamenii spun, sigur, nu mai avem decât să mergem la Strasburg și am tot respectul pentru Strasburg, am fost membru al Consiliului Europei și al Comisiei Juridice de acolo ani de zile. Dar e o, o muncă de sisif dacă trebuie să faci asta și oamenii se simt pierduți dacă îi trimitem la Strasburg. Și ar trebui să putem să rezolvăm aceste chestiuni. Așadar, cum ne puteți ajuta Cum putem determina ca deciziile tribunalelor naționale să urmeze legislația și jurisprudența europeană? Asta ar fi nemaipomenit dacă ne-ați promite că ați putea acționa. Ați putea, de exemplu, să introduceți acest lucru în statutul dumneavoastră, în sensul că, de exemplu, Curtea Europeană de Justiție poate adresa întrebări tribunalelor europene și atunci acestea ar trebui să răspundă și asta poate că i-ar uh, șoca mai puțin. Mulțumesc, domnul Reding. Mulțumesc. Uh, e foarte bine că avem uh, doi reprezentanți două tribunale în acest panel, pentru că asta ne duce la ce s-ar putea întâmpla săptămâna viitoare la Strasburg uh, și cu privitor la aderarea Uniunii Europene la Convenția privind drepturile omului. Hmm? Și oamenii înțeleg criteriile de admisibilitate uh, în fața Curții Europene a drepturilor omului mai dificil. Uh, cifrele arată că 38% dintre cazuri se referă la Rusia și Turcia, cazurile de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și de aceea uh, volumul lor de muncă este atât de mare la CEDO și întârzierile sunt atât de mari. Și asta pune probleme de subsidiaritate și uh, subliniază nevoia țărilor uh, uh, candidate să transpună legislația europeană în sistemul lor intern. Odată ce Uniunea Europeană va semna, va deveni parte la Convenția Europeană privind drepturile omului, asta va da o obligație ca toate instituțiile Uniunii Europene să asigure aceste drepturi și nu va mai fi nevoie să ajungă la Strasbourg. Va fi foarte important în principiul subsidiarității și mă refer la definiția Strasbur- pe care o dă Strasburgul subsidiarității, nu subsidiaritatea comparativă. Și cazuri cum uh, ar fi uh, cele despre care am auzit mai devreme să nu mai ajungă la Strasburg, ci să fie rezolvate corespunzător la nivel uh, instituțional european și asta înseamnă chiar să se treacă pe lângă Curtea Europeană de Justiție dacă un petiționar face o plângere împotriva Greciei sau Marii Britanii uh, și nu se face nicio referință la uh, Curtea Europeană de Justiție, acesta se duce direct la Strasburg. Deci va fi treaba instituțiilor europene să se asigure că jurisprudența Strasburgului uh, ca instituție externă de supervizare este aplicată nu doar prin carte, ci și prin jurisprudența europeană, prin măsuri preventive, pentru că uh, ultimul lucru de care avem nevoie este să ne trezim cu și mai multe cazuri care blochează curtea de la Strasbourg. Mulțumesc, domnul Boștinaru. În regulă, mulțumesc foarte mult. Întrebarea mea este oarecum uh, în continuitate cu ce am discutat dimineață și uh, salut foarte mult prezența aici a reprezentantului Curții Europene a Drepturilor Omului, pentru că este clar că în cazuri fundamentale, cum ar fi uh, încălcarea cartei drepturilor fundamentale, de exemplu, încălcarea dreptului la acces la o mass media liberă. Recent am avut probleme în multe țări. Nu o să le numesc, sunt vreo 2, 3, 4, dar cum putem noi colabora? Parlamentul European și dumneavoastră, uh, Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Consiliul Europei, astfel încât evaluarea înaltului comisar pentru drepturile omului și deciziile CEDO să fie luate în considerare atunci când se uh, legiferează în statele membre. Pentru că mi-aduc aminte foarte bine de evaluarea Consiliului Europei, Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, pe o lege specifică dintr-un anumit stat membru. Și uh, știu aproape pe de rost uh, faimosul caz Handysite, care face parte din uh, jurisprudența europeană și cu toate acestea în statele membre, există o opinie că asta e numai pentru criteriile de la Copenhaga, nu se aplică după aderare și că statele membre n-ar fi obligate să implementeze corespunzător standardele privind libertatea mass media, cel puțin, conform uh, standardelor care au fost stabilite prin deciziile CEDO. Asta este uimitor pentru că Europa pretinde că este campionul uh, libertăților. Noi vrem să le dăm lecții Chinei, Rusiei și altora privind drepturile fundamentale și promovarea libertății mass media și în același timp, în propria noastră Uniune, avem cazuri clare, cât se poate de clare, privind violarea acestor standarde, încălcarea acestor standarde și cu toate acestea nu există niciun fel de acțiune, nu se acționează. Deci ce ar trebui făcut după opinia noastră ca acesta să fie obligatorii uh, în viața de zi cu zi și în practica de zi cu zi, nu doar din punct de vedere al standardelor politice pe care trebuie să le îndeplinească statele. Sunt foarte uh, îngrijorat că de această atitudine care spune uh, criteriile astea se aplicau numai înainte de aderarea la Uniunea Europeană, odată ce am aderat, gata, nu mai puteți să mai faceți nimic, se aplică subsidiaritatea și cu asta basta. Mulțumesc foarte mult. Mai există alte întrebări? Da? Vă rog. Uh, so, sorry, this is a, a question. Can you hear me? Yeah, it's a question for. Uh... O întrebare pentru Sabin. În prezentarea mea anterioară n-am avut suficient timp pentru a intra în detalii, însă ne confruntăm cu o chestiune ca instituție națională pentru drepturile omului, dar uh, și în ceea ce privește implicațiile mai largi. Chestiunea este dacă verdictele Curții de Justiție ar putea fi modificate pentru a primite pentru a permite solicitări de intervenție atunci când se permite accesul unei părți la deliberările naționale. Pentru noi acest aspect ar fi important dacă ne gândim la rolul crescând al acestor agenții naționale privind drepturile omului, la faptul că această carte are acum forță obligatorie și că există multe intersecționări între, între Curtea Europeană de Justiție și CEDO. Care este opinia noastră în acest sens? Am vorbit cu uh, șeful grefei săptămâna trecută și este perfect conștient de aceste chestiuni curte va trebui să facă aceste propuneri dacă se dorește vreo schimbare. Vă mulțumesc. Înainte de a da cuvântul participanților pentru răspunsuri, aș avea și eu două întrebări proprii. În materie de comunicare, ați făcut vreo analiză sau vreo evaluare pentru a vedea care e metoda cea mai eficientă, un sit internet sau uh, răspunsuri mai sofisticate la scrisori explicând cetățenilor situația de inadmisibilitate, ați folosit strategii de comunicare, ați făcut ceva și care ar fi, în opinia dumneavoastră, metoda cea mai eficientă de a comunica? În calitatea mea de funcționar al comisiei, primesc de multe ori cercetări de la cetățeni, văd formulele standard, formularele standard pe care le-ați trimis dumneavoastră, dumneavoastră sau dumneavoastră, și cetățenii nu sunt mulțumiți, le trimite înapoi. M-ar interesa să văd ce efortul s-a făcut în acest sens. Deci, ce opinie aveți dumneavoastră? Și în al doilea rând, există o analiză de fond. Sunt foarte multe plângeri, scrisori care vin într-o țară sau alta. Ce înseamnă asta? Asta exprimă o anumită stare de spirit sau de lucruri. Sigur, nu trebuie să tragem concluzii primi, pripite, însă asta exprimă o situație. Ce se întâmplă acolo? Ce așteptări sunt exprimate prin aceste scrisori, prin aceste plângeri pe care le primiți? Ați recurs la studii de, de natură sociologică pentru a vedea care este semnificația, ce se ascunde în spatele scrisorilor. David, mulțumesc foarte mult Am bucurat să aud această întrebare privind uh, situația delicată a relațiilor interinstituționale. Cu permisiunea dumneavoastră, Margaret, aș răspunde mai pe larg pentru a include și alte elemente care au survenit și apoi. Colegii din prezidiu și unele dintre întrebările puse și observațiile făcute în această dimineață mi-au arătat că există o diferență în modul în care abordăm procesul petițional la nivelul Parlamentului, într-o direcție pozitivă. Noi spunem cetățenul, avem un Parlament a cărui datorie este să servească cetățenii. Prin urmare, avem o poziție pozitivă, a priori, în momentul în care discutăm solicitările cetățenilor. Îi dăm credit maxim petentului. După cum au spus alți participanți sau au sugerat, nu ne limităm la justificări foarte stricte de natură juridică, spunând că Parlamentul poate face asta sau asta sau asta când e vorba de a apăra drepturile cetățenilor. Deci e o abordare diferită, care trebuie să fie respectată. Petiționarii se adresează direct Parlamentului, nu trebuie să se adreseze Parlamentarului lor sau Parlamentului Național. Nu trebuie să epuizeze alte alternative, nu. Pot veni direct la Parlament, noi ascultăm și le răspundem. Sigur, probabil nu le place întotdeauna răspunsul, însă răspundem fiecarei solicitări. Aici nu se poate bate la ușa greșită. Nu pentru cei care au plângeri în legătură cu drepturile omului. În același timp, trebuie să fie clar că așteptările în materie de ce poate face Parlamentul diferă de ceea ce ar putea fi făcut de un tribunal. Există o diferență în natură la ambele nivele, niveluri. Revenind la obstacolele cu care ne confruntăm, unul dintre aceste obstacole este tocmai acesta, pentru că membrii Parlamentului sunt în mod natural mai deschiși, se simt răspunzători față de cetățeni, trebuie să dea un răspuns cetățenilor, răspundem la toate solicitările referitoare la drepturi fundamentale. Sigur, avem obstacole cu, în relația cu Comisia și unele este frustrant. Sunt chestiuni care pentru noi implică drepturile fundamentale a cetățenilor și atunci și chiar în acest sens, dacă există petiționari prezenți aici, care sunt experiențele noastre în acest sens? Există o diferență între ceea ce Comisia consideră că este de competența ei și spune asta nu ține de competența comunității, nu ne putem ocupa de chestiuni de drept de proprietate, pentru că nu știu care articol din tratat spune că sistemul, uh, regimul proprietății nu este de competența instituției europene. Nu vorbim de sistem, vorbim de dreptul ca atare, un drept legitim la proprietate. Vorbim de respectarea integrității umane fie că e vorba de cetățeni, fie că e vorba de solicitanți de azil. Trebuie să respectăm acest lucru. Și dacă mi se permite să vorbesc în numele membrilor Parlamentului European, membrii prezenți aici să mă corecteze, dar parlamentarii consideră că de multe ori Comisia este foarte restrictivă atunci când interpretează și decide ce atribuții, de ce puteri se poate folosi în interesul cetățeanului. Și de aici se generează anumite frustrări exprimate în întâlnirile Comisiei PETI. Am uitat la portalul e-justice și și noi încercăm să creăm un astfel de portal pentru Comisia PETI. Mai este cale lungă de mers, dar am început. Sunt foarte multe astfel de portaluri. Probabil aveți și dumneavoastră câte unul. Ian va vorbi despre portalul ombudsmanului, care este un model pentru noi în materie de interactivitate și uh, îți arată acolo cum uh, petiția ta poate fi direcționată în direcția justă. Includeți eventual și un link pentru Comisia PETI pe portarele dumneavoastră, arătând care sunt avantajele. Noi avem deocamdată doar un newsletter, toată lumea se poate abona, nu e la fel de bun ca un portal web, uneori e mai bun, se numește Le Petit Journal, puteți, o să vedeți un raport al acestei întâlniri în săptămânile viitoare, când iese ediția următoare. Suntem și pe Facebook și pe Twitter. astfel încât informăm constant pe prietenii noștri și pe cei care urmează, urmăresc activitatea Comisiei PETI să vedeți ce facem, și interacționăm cu cetățenii într-un mod uh, extrem de relaxat. Încercăm să-i implicăm în discuțiile cu privire la drepturile lor, la drepturile fundamentale și la ceea ce putem face noi pentru a-i ajuta. Ca să răspund la întrebarea lui Margaret, uh, încercând să răspund la întrebarea lui Margaret, am depășit puțin uh, sensul inițial, însă subliniez încă o dată, acest dialog este deosebit de important pentru Parlament. Sigur, respectăm drepturile și responsabilitățile tribunalelor, fie că este vorba de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, fie că e vorba de Curtea Europeană de Justiție. Știm cât de greu și cât de costisitor poate fi pe un cetățean să ajungă cu un apel la astfel de instituții sau chiar să înțeleagă o serie dintre verdictele preliminare. Probabil de aceea trebuie să uh, încercăm să ne adresăm într-un limbaj mai simplu cetățenilor și să le explicăm semnificația unui verdict care îi vizează, un verdict uh, formulat de CEDO sau de ECJ. Se trebuie să punem aceste lucruri la oaltă, pentru că, într-adevăr, cetățenii se întoarcă spre instituțiile Uniunii Europene și noi, la rândul nostru, să putem interacționa cu organismele la nivelul statelor membre și cu societatea civilă pentru a crea o relație mai bună între Parlament și cetățeni și celelalte organisme reprezentate aici. Sabin, dorești să reacționezi, să răspunzi? Da, mulțumesc. Uh, the question of, um... Referitor la întrebarea adresată, ce să facem în momentul în care instanțele naționale nu uh, trimit uh, rezultatele preliminare curții? Ideea relației dintre Curtea Europeană de Justiție și instanțele naționale în uh, procedura preliminară se referă la ideea de cooperare între egali. Nu există nicio relație de superioritate aici. Nu există o superioritate a CEJ. Așa că eu cred că curtea nu are cum să își depășească atribuțiile. Eu cred că aici e o chestiune de regulă generală. Problema este că totul se petrece la bază, la nivelul uh, instanțelor care au grijă de cei care nu respectă legea, dar nu curtea e cea care își asumă inițiativa de a urmări pe cineva penal sau nu. Poate că știți cum se întâmplă în Statele Unite. Acolo sistemul e cu totul altul. Dar există și o posibilitate în cazul în care oamenii nu sunt de acord cu uh, instanța, cu decizia luată într-o instanță națională, într-o instanță locală. Se adresează Curții Supreme, Curtea Supremă registrează vreo 4.000-5.000 de cereri, uh, e la discreția curții să aleagă un anumit număr de cazuri. În general, media este pe undeva pe la 100. Sistemul e foarte diferit față de cel european. Așa că eu cred că, așa cum a sugerat, uh, așa cum s-a sugerat, Deocamdată curtea nu are posibilitatea de a se sesiza în maniera în care doriți dumneavoastră să o facă. Mulțumesc. Victor, ai cuvântul. Mulțumesc. Doresc să reiau uh, acest subiect și să, uh, să vin în completarea lui. E interesant de văzut ce relație poate să existe în cele două curți, relație complementară. Uh, Au fost emise câteva sentințe uh, la curte prin care s-a dovedit că o decizie nerezonabilă de la nivel național poate fi trimisă CEJ într-o uh, etapă preliminară. Și am constatat într-adevăr că au existat violări ale prerogativelor la comisie, în cel puțin două cazuri și cred că asta ilustrează foarte clar relația de complementaritate. În ceea ce privește întrebarea ce mi-a fost adresată parțial, vreau să spun că mă bucură faptul că ați menționat principiul subsidiarității. La conferința interguvernamentală pe viitorul uh, CEDO, S-au menționat mai multe măsuri necesare pentru a îmbunătăți eficiența acesteia. Există semnale care sunt acum uh, transmise statelor membre în acest sens, tocmai pentru că acestea să înțeleagă exact care le sunt sarcinile în baza principiului subsidiarității. E necesar ca acestea să pună pe primul loc um, drepturile omului la nivel național. De la bază trebuie să pornească totul. Uh, E interesant de observat acest lucru pentru că doar așa putem să ajungem la un nivel uh, eficient al protecției. Acesta e un mesaj ce trebuie transmis cu fermitate autorităților naționale, fiindcă acestea trebuie să facă mult mai multe în această direcție. Curtea dorește să vadă în viitorul apropiat astfel de rezultate. În ceea ce privește uh, punerea în aplicare a deciziilor judecătorești, știți că totul e în mâna ministrilor de la Consiliu. De asemenea, la conferință uh, s-a menționat faptul că mai sunt multe de făcut la acest capitol. Parlamentul European, prin diferite instrumente politice sau de altă natură, poate să exercite oarecare influență la nivelul uh, Consiliului de Ministri. Și cred că ar fi util să se întâmple asta pentru ca la final să fim mai bine organizați și să putem uh, implementa mult mai eficient uh, sentințele judecătorești, fiindcă deocamdată știm foarte bine că acest sistem de implementare nu funcționează foarte bine. În aceeași ordine de idei, uh, vreau să mă refer și la relația dintre cele două curți. Ce ne dorim de fapt? Avem instrumentul de aderare a UE la convenție, iar menirea acestuia este ca atunci când instanțele naționale dau o anumită sentință aplicând dreptul comunitar, fără a face apel la Curtea Europeană de Justiție, trebuie să existe o procedură în cazul în care se depune ulterior o plângere la Strasbourg. Ce dorește a face acest instrument? În astfel de situații se intervine pe procedură și se inițiază o nouă procedură astfel încât Curtea Europeană de Justiție să se poată pronunța uh, Uh, iar uh, pentru ca la nivel european, nu Curtea de la Strasbourg să fie cea care se pronunță prima în materie de uh, încălcare sau nu a dreptului comunitar. În ceea ce privește analizele ce au fost efectuate la noi, ne referim aici la diferitele tipuri de plângeri care sunt înregistrate și maniera în care le putem trata mai eficient. Am acționat în două domenii importante. Aici ne referim în primul rând la plângerile care sesizează o potențială încălcare. Aici analizăm periodic ce se întâmplă și în momentul în care ne atrage atenția o serie de cazuri care indică o problemă de ordin structural la nivelul statelor membre, atunci reacționăm în felul următor. Lansăm o procedură de o procedură pilot de emitere a unei sentințe, încercăm să analizăm uh, problema în ansamblul acesteia și încercăm să oferim indicații au autorităților naționale, astfel încât uh, să se prevină uh, situația în care apar din nou încălcări similare într-un număr ridicat. Pe de altă parte, facem și anumite studii cu privire la criteriile de inadmisibilitate. Analizăm ce plângeri au fost declarate inadmisibile. Am un studiu în față unde sunt ilustrate cazurile care au fost declarate inadmisibile. Pot să vă ofer și un exemplu. Aici uh, am, se menționează măsura în care uh, uh, reprezentanții, consilierii juridici uh, și uh, implicarea acestora influențează procesul de declarare a unei plângeri inadmisibile. De cele mai multe ori, uh, acest lucru se întâmplă când nu există un avocat. Iar în 2010 au existat țări în care cazurile care au fost prezentate de avocați nu au fost declarate inadmisibile atât de des. Existau, au existat țări unde avocații nu s-au implicat într-o măsură atât de mare. Prin urmare, majoritatea cazurilor au fost declarate inadmisibile. S-a arătat că în jur de 20-25% din cazurile respinse se aflau în afara jurisprudenței curții și nu putem să tragem decât o concluzie. Comunicarea uh, e foarte importantă aici uh, pentru că trebuie să fie implicați avocații, trebuie să fie implicat publicul și toată lumea trebuie să știe care sunt prerogativele curții și care nu. Vă mulțumesc. Mm, foarte pe scurt, domnule președinte, în ceea ce privește strategiile noastre de comunicare și rolul acestora. Evaluăm, desigur, plângerile înregistrate, analizăm subiectul acestora, analizăm și de ce au fost uh, declarate inadmisibile. Avem un raport anual pe această temă. Raport care conține date statistice și în funcție de rezultat încercăm să ne ajustăm strategia de comunicare. Spre exemplu, în urmă cu câteva luni am constatat că avem foarte multe plângeri uh, inadmisibile cu privire la rețelele de socializare online. N-am putut interveni fiindcă e vorba de un sector privat. Așa că am inclus câteva informații pe pagina noastră de internet pentru a transmite publicului că nu ni se poate adresa în astfel de cazuri, făcând, desigur, trimitere la autoritățile naționale care pot interveni. Mulțumesc! Merci beaucoup. Je propose de... Mulțumesc foarte mult. Vă propun să încheiem acest uh, panel și uh, sigur nu înainte de a le mulțumi tuturor prezentatorilor pentru contribuțiile pe care le-au făcut și care au fost foarte stimulante și aș vrea să-i invit pe vorbitorii următorului panel ca să trecem direct la ultimul uh, punct. Trebuie neapărat să terminăm la ora 5. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour euh, ce dernier panel et pour les intervenants. Mulțumesc prezentatorilor acestui ultim uh, panel. Obiectivul lui este foarte clar. În această dimineață am discutat și am prezentat situația la nivel național în această după-amiază uh, am încercat să vedem uh, care sunt practicile la nivelul instituțiilor europene și obiectivul acestui ultim panel este să încercăm să decidem dacă poate să existe mai, o mai bună cooperare între autoritățile naționale și nivelul european. Este o întrebare care a fost pusă în raportul anual privind aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale și vom încerca să explorăm noi metode de cooperare. Este, de exemplu, de dorit uh, redirecționarea uh, petițiilor, plângerilor. S-a discutat puțin despre acest lucru în panelul precedent, dar mi se pare că există o nevoie reală de a explora și de a reflecta la o ameliorare a cooperării între autorități. Și deja în această dimineață am aflat că în Belgia există eforturi de coordonare Uh, în interiorul țării, da, între instituțiile din, din Belgia și am putea să ne imaginăm că această cooperare s-ar putea dezvolta și între nivelul european. Obiectivul este să abordăm aceste posibilități, aceste perspective și de asemenea să înțelegem mai bine ce avem deja și sigur vom afla mai multe după prezentarea secretarului general al Ombudsmanului European. Așadar, acesta e obiectivul uh, panelului. Dau cuvântul imediat uh, doamnei uh, Sonia Mazini, care este vicepreședinte a Comisiei pentru Cetățenie, Guvernanță, Afaceri Instituționale și Externe din cadrul Comitetului Regiunilor. Comitetul Regiunilor are un rol esențial, joacă un rol esențial pentru că regiunile sunt prima instanță unde pot apărea plângerile și problemele. Mi-aduc aminte de prezentarea lui Dominic Bodi din această dimineață, care spunea că are în Franța vreo 5-600 de reprezentanți pentru uh, apărătorul drepturilor omului, pentru ombudsmanul francez. Deci e foarte important rolul pe care îl pot uh, juca uh, autoritățile uh, regionale. Dau cuvântul direct doamnei Sonia Mazini. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua tuturor! Voi vorbi în italiană. Il mio intervento in rappresentanza del Comitato delle Regioni intende evidenziare Intervenția mea ca reprezentant al Comitetului Regiunilor dorește să evidențieze rolul central pe care îl pot juca autoritățile regionale și locale în ce privește aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale. Obiectivul uh, central al sesiunii noastre este să orientăm persoanele, uh, cetățenii, în a găsi mecanisme de apărare în cazul unor uh, încălcări ale drepturilor fundamentale. Comitetul Regiunilor a subliniat în diverse rapoarte și avize că Europa dispune de un cadru juridic foarte bine articulat în ce privește drepturile fundamentale, dar că în practică se înregistrează carențe în ce privește garantarea acestor drepturi. Comitetul împărtășește așadar punctul de vedere al Comisiei exprimat în ultimul document uh, și anume raportul 2000, de pe 2010 privind aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Drepturilor Omului, conform căruia uh, este nevoie de mai multe eforturi pentru a îmbunătăți situația drepturilor garantate de Uniunea Europeană. Uh, în această propunere ați putea fi surprinși că nu se face referință la rolul esențial pe care îl pot juca entitățile regionale și locale. Cum s-a spus de mai multe ori pe baza articolului 51, paragraful 1 din Carta Drepturilor Fundamentale, drepturile acestea trebuie aplicate nu doar de instituțiile Uniunii Europene, dar și, ci și de statele membre atunci când acestea aplică dreptul uh, Uniunii Europene. Ori este evident că statele în procesul de adaptare a regulilor venite de la Uniunea Europeană uh, acțin, acționează conform propriilor norme interne privind uh, competențele legislative și administrative ale diferitelor niveluri de guvernare. Însă o mare parte a statelor membre uh, Autoritățile regionale și locale au competențe administrative și legislative pe uh, subiecte unde incidența legislației europene este extrem de relevantă. Așadar, autoritățile regionale sunt adesea în poziția de a da o interpretare normelor europene și, prin urmare, de a trebui să respecte principiile cartei. În ce privește Italia, de exemplu, articolul 100 17 din Constituțiune recunoaște competențele legislative concurente ale regiunilor în materie de educație, ă, tutelă, siguranța muncii, sănătate, materii în care, în care, domenii în care impactul legislației europene este impresionant. Trebuie semnalat că uh, unele statute ale uh, regiunilor italiene rezultă din Constituții regionale și fac uh, referințe explicite la Carta Drepturilor Fundamentale și acest lucru este menționat în legislația regională. Nu numai competența legislativă, uh, dar putem lua în considerare și autonomia uh, legislativă și administrativă a regiunilor. Aici trebuie Uh, reamintite domeniile intrate sub uh, incidența uh, autonomiei administrative, care sunt legate de garantarea drepturilor fundamentale. Îmi cer scuze interpreților dacă vorbesc prea repede. Încerc să nu depășesc timpul. Pensi, ad exemplu, la politica degli De exemplu, în ce privește politica de uh, locuințe sau uh, Începește poliția locală, sunt legat, drepturi legate de siguranța persoanei. La fel, începește politica de educație. Sunt tot felul de responsabilități care sunt inerente, cum ar fi primirea străinilor sau gestionarea transporturilor locale. Multe dintre aceste drepturi uh, înscrise în cartă, în Carta Fundamentală, pun probleme de o relevanță generală și de interes public, bună administrare, transparența, accesul la documente, protecția copiilor, a persoanelor în vârstă, a persoanelor cu dizabilități. În ce privește drepturile legate de cetățenia europeană, în multe state, formalitățile administrative legate de exercitarea drepturilor de sejur uh, obligă la o înscriere, uh, la o înscriere cu, la autoritățile locale. Deci sunt de competență autorităților locale. Așadar, de exemplu, cetățeanul european care vrea să uh, stea în Italia mai mult de trei luni, trebuie să se înscrie la administrația comunei unde și are reședința. Responsabilitatea uh, aleșilor regionali și locale, autorităților regionale și locale în ce privește sejurul cetățenilor europeni uh, Uh, trece însă dincolo de această formalitate administrativă. De fapt, rolul lor este, rezultă din faptul că aceleași autorități sunt chemate să decidă politica de primire a cetățenilor comunitari, printre altele prin uh, atribuțiile lor în ce privește oferirea de locuință, de locuințe sau uh, prin determinarea politicii de transport local și așa mai departe. Așadar, este foarte clar că uh, respectarea drepturilor garantate în carte și aplicarea lor tehnică uh, implică uh, cere implicarea tuturor nivelelor de guvernare și de la nivel european și până la nivelul regional și local. Acest lucru a fost afirmat de multe ori de Comitetul Regiunilor și a fost recunoscut și de Parlamentul European, în special uh, Uh, prin rezoluția din 14 ianuarie 2009 în ce privește situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană, perioada 2004-2008. Această rezoluție a subliniat rolul pe care autoritățile regionale și locale îl joacă în aplicarea concretă și promovarea acestor drepturi. Importanța colaborării între entitățile regionale și locale. De exemplu, uh, când, se, uh, când vine vorba de colectarea de date și de diseminarea bunelor practici, este uh, înțeleasă de Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Aceasta a stabilit un dialog anual cu Comisia Civics a Comitetului Regiunilor, având drept subiect tocmai promovarea la niveluri diferite a drepturilor fundamentale. Un lucru care adesea trece neobservat uh, se referă la funcția esențială a legilor locale și regionale în aplicarea drepturilor din Carta Fundamentală, funcție care uh, merită adesea să fie complet recunoscută. Și pentru a face asta trebuie să luăm notă de faptul că nicio referire la entitățile uh, regionale și locale nu este totuși conținută în documentele uh, Comisiei și mă refer aici la raportul 2010 privind implementarea Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. De fapt, Comitetul Regiunilor chiar acum ascultă, ascultă un aviz și de, de, discută un aviz privind aplicarea efectivă a Cartei Drepturilor Fundamentale. Raportor este doamna Atkinson. Sper că am pronunțat bine numele, spune vorbitorul. În acest aviz se exprimă rezerve puternice referitoare la acest subiect. Raportul 2010 privind aplicarea cartei evidențiază nevoia de a informa mai bine persoanele privind area de aplicare a cartei și privind modurile în care se poate impune respectarea drepturilor, în cazul în care acestea au fost încălcate. Și sunt încă multe uh, probleme și neînțelegeri care trebuie rezolvate, așa cum uh, o evidențiază numărul de plângeri pe care le înregistrează Comisia, legate însă de comportamentul și atitudinea organelor uh, de stat din țările membre și care, evident, nu intră în area de aplicare a Cartei Fundamentale. Pe de altă parte, există necesitatea de a le oferi acestor cetățeni un răspuns ca să înțeleagă unde trebuie să-și adreseze corect aceste plângeri, aceste petiții. Rolul entităților locale și regionale, puterilor locale și regionale în ce privește această activitate de informare eh, și asupra cazurilor în care se aplică carta și orientarea eh, petenților este esențial. În ce privește eh, cetățenii, organizația noastră este prezentă în teritoriu și aleșii locali și regionali pot uh, să joace foarte bine rolul de vector de informație uh, pe care să o ducă cetățenilor. Aleșii și entitățile teritoriale pot să uh, trimită instituțiilor europene informații în legătură cu modul în care cetățenii înțeleg aplicarea cartei, evitând astfel să fie o comunicare într-un singur sens. Să nu uităm că puterile regionale și locale au pe lângă ele organisme de uh, informare și personal auxiliar care are competență în uh, pro propagarea acestor chestiuni legate de drepturile fundamentale. Uh, de asemenea, există oficiile pentru străini, apărătorul public, sunt tot felul de instituții Uh, cu care uh, cetățenii iau prima dată contact atunci când trebuie să-și apere drepturile. Form, prin formularea unor propuneri concrete, Comisia ar putea să gândească anumite inițiative de training pentru personalul care lucrează în astfel de instituții, uh, de pe lângă autoritățile locale și regionale, training și pregătire în special privind Carta de Fundamentală și zona de aplicare, dar și posibilitățile pe care le are individul Uh, în uh, cazul în care nu se aplică carta, ce poate face? Am putea să ne gândim la uh, înființarea unui referent în materie de drepturile omului care să acorde asistență persoanelor interesate în cadrul instituțiilor regionale și locale și de asemenea ajutor pentru a orienta victimele în direcția cea bună. De asemenea, rețeaua, reprezentanții rețelei uh, Europe Direct, care sunt peste tot în teritoriu, ar putea și ar trebui, după părerea noastră, să joace un rol central. Această, acest training, această formare a referenților ar putea fi făcută în colaborare cu centrele de documentare europeană și universitățile. În felul acesta am avea mai bună comunicare cu cetățenii. De asemenea, am putea să ne gândim la Uh, o reeditare a cursului de specializare Robert Schuman uh, pentru avocați, magistrați și alți uh, practici, practicieni ai dreptului, tocmai pentru a le explica și a ilustra impactul Cartei Fundamentale asupra diverselor mecanisme juridice. În ce privește bunele practici în materie, s-ar putea, de exemplu, face apel la recenta creare, la inițiativa Comisiei, a unui grup de lucru al uh, rețelei italiene Europe Direct pe tema drepturilor fundamentale, care se ocupă de planificarea și realizarea unor proiecte de uh, creșterea uh, conștientizării publice pe această chestiune. În fine, cum s-a subliniat de multe ori de către reprezentanții instituției, instituțiilor europene, dar și de către Comitetul Regiunilor, putem avea inițiative în cadrul școlilor, în cadrul programelor de educație civică europeană, prin care uh, principiile și sfera de aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale ar putea fi mai bine ilustrate și explicate. Uh, S-au făcut experiențe semnificative din acest punct de vedere în anul școlar 2008-2009, uh, chiar în propria mea regiune, regiunea Emilia-Romagna, și uh, mi se pare foarte interesantă propunerea unor planuri de comunicare specifice uh, țintite către copii. Eu sunt președinta provinciei Reggio Emilia care din acest punct de vedere are o experiență extraordinară și cred că ar fi foarte oportun să se aprobe cursuri de formare și materiale specifice, materiale educaționale specifice, uh, care să se adreseze strict copiilor și învățătorilor. Aș vrea să închei referindu-mă la problema centrală care deja a fost menționată aici și uh, pe care și noi o considerăm uh, centrală, și anume Carta drepturilor fundamentale este rezultatul a 70 de ani de dezvoltare a, a uh, societății bunăstării europene. Este rezultatul unei perioade de pace substanțială în Europa, cu excepția uh, tristei paranteze din Balcani, din Balcanii de Vest și e, o perioadă de cheltuieli publice importante, de creștere economică, de îmbunătățire generală și de bunăstare generală nu știu cum vor fi următorii 60, sper că vor fi mai bine. Dar condiția este ca următorii 10 ani să fie radical diferiți și să se schimbe multe lucruri și în multe țări, printre care și propria mea țară și în general în Europa. Și printre acestea mă gândesc la nevoia de a schimba și a face schimb de cele mai bune practici în legătură cu modul în care putem apăra cel mai bine drepturile fundamentale prevăzute în carta, în carta fundamentală. Și cum să apărăm noile drepturi în fața atacurilor crizei economice, ce priorități trebuie să alegem și ce resurse trebuie să le alocăm și cu ce organizații ale uh, statului bunăstării trebuie să uh, acționăm. Acestea sunt întrebările care ne stau în față și cred că întâlniri cum este aceasta de astăzi ne sunt foarte utile și împreună cred că vom putea găsi noi răspunsuri. Cred că trebuie să, avem, să dăm dovadă de multă forță și să avem multă competență pentru a găsi cele mai bune răspunsuri și pentru a apăra această democrație a noastră care ar putea chiar să fie un pic diferită de democrația pe care am avut-o până acum. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, pentru această intervenție care ne dă de gândit. Voi da cuvântul acum lui Ian Harden, secretar general al Ombudsmanului European. Mulțumesc, domnule președinte. Punctul central al acestei ședințe este colaborarea în <clears throat> atunci când se dă un răspuns la plângerile privind drepturile fundamentale, mai ales colaborarea între Uniunea Europeană și instituțiile naționale. Cu permisia, permisia noastră, am să consum două din cele 10 minute care mi s-au alocat pentru a reveni puțin la tema discutată în ședința anterioară, pentru că o parte din sarcina ombudsmanului european componentă esențială, aș spune, este de a rezolva plângeri îndreptate împotriva instituțiilor europene. Carta Drepturilor Fundamentale spune că cetățenii rezidenții Uniunii Europene se pot plânge ombudsmanului în legătură cu proasta administrare de către instituțiile europene. Singura excepție este Curtea Europeană de Justiție. Ombudsmanul european nu poate investiga plângerile adresate împotriva autorităților din statele membre, dar, după cum să vă, vă voi explica imediat, regional, eh, ombudsmanii regional și național pot face acest lucru. Cu sprijinul Parlamentului European, mai ales Comitetul Petiții, Ombudsmanul european întotdeauna a considerat că proasta administrare include și eșecul de a respecta drepturile umane și fundamentale, drepturile omului și cele fundamentale. Atunci când a fost adoptată Carta Drepturilor Fundamentale în anul 2000, ombudsmanul a început să o aplice imediat în investigațiile sale privind plângerile adresate împotriva instituțiilor europene am asumat un număr de inițiative pe baza cartei, de exemplu, în materie de discriminare pe motive de vârstă sau libertatea de expresie a funcționarilor publici. Acum, cartea are același statut juridic ca și tratatele, o luăm sistematic în considerație atunci când investigăm plângerile împotriva instituțiilor europene, chiar dacă plângerea în sine nu face referire la cartă. NAMO cifră precisă, însă un număr mare de plângeri pe care le primim se referă la cartă. Dispozițiile relevante sunt cele care se referă la non-discriminare, mediu, accesul la documente și, desigur, buna administrație, care este garantată de articolul 41. Totuși, majoritatea plângerilor cu privire la anumite drepturi nu țin de competența noastră pentru că se îndreaptă împotriva autorităților din statele membre. Ombudsmenii care au mandatul de a rezolva astfel de plângeri sunt ombudsmenii naționali și regionali din statele membre respective. Ombudsmanul european fie transferă astfel de plângeri sau oferă consiliere petentului. Și, într-adevăr, așa ar și trebui să stea lucrurile, pentru că principiul subsidiarității în administrarea legislației europene presupune și subsidiaritate în materie de recurs la justiție. De aceea, ombudsmanul european și ombudsmanii din statele membre au creat o rețea, o rețea europeană de ombudsmeni care ne permite să servim mai bine interesele cetățenilor. Cooperarea se desfășoară în două direcții în cadrul acestei rețele. În primul rând, ne asigurăm că toate plângerile ajung foarte rapid la, com- la ombudsmanul competent. În al doilea rând, avem un schimb de informații care permite fiecare instituție să își desfășoare în mod eficient activitatea. Unul dintre mecanismele de colaborare este aceea că ombudsmenii naționali și regionali pot solicita răspunsuri din partea ombudsmanului european uh, în legătură cu diferite aspecte ce țin de interpretarea legislației europene. Sigur, răspunsurile pe care le primez nu au forță obligatorie, însă îl pot ajuta pe respectivul ombudsman să exprime o poziție convingătoare. Multe dintre aceste solicitări sunt trimise mai departe către comisie și comisia ne ajută să formulăm un răspuns adecvat pentru ombudsmanul respectiv. Deci colaborăm la nivelul european și cu comisia, ajutând ombudsmanii naționali să rezolve acele chestiuni de drept european care survin în investigațiile lor. Încă nu am avut solicitări privind Carta Drepturilor Fundamentale. Explicația ar fi că ombudsmenii din statele membre au experiență atunci când e vorba de astfel de chestiuni, pentru că acestea sunt prise și în Constituția Națională sau în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Probabil știu mai multe despre asta decât despre politica agricolă comună și am primit solicitări, să știți, și în acest sens. Dar să trec la punctul central al intervenției mele de astăzi. Și e un lucru pe care l-a subliniat deja doamna comisar Reding în, în cursul dimineții. Majoritatea plângerilor se referă la situații specifice în care petentul se consideră prostratat și dorește să se ia măsuri. Acestea se referă la cartă pentru că oamenii știu că e un instrument european și se adresează unei instituții europene. Însă, în majoritatea cazurilor, deci ei vor un remediu eficient. Nu le pasă dacă remediul se bazează pe dreptul constituțional intern, pe Carta Drepturilor Fundamentale, pe Convenția Europeană a Drepturilor Omului, pe Convenția de la Orhus, Convenția Națiunilor Unite sau, sau orice. Ei doresc reparații. Care sunt implicațiile acestui lucru pentru politicile noastre? În opinia mea, prima implicație se referă la cunoașterea publicului în, în materie de cartă. Este foarte important să sporim, să ridicăm, să conștientizăm publicul în acest sens. Am efectuat un eurobarometru cu ajutorul uh, Parlamentului European și mai bine de jumătate dintre respondenți au spus că, în opinia lor, cea mai importantă sarcină a ombudsmanului european este să informeze în legătură cu drepturile lor. A fost o, o, o concluzie pe care am luat-o extrem de în serios și încercăm să găsim un răspuns, să găsim o cale de a colabora cu Comisia, cu Parlamentul European și cu Agenția pentru Drepturile Fundamentale pentru a răspunde la această constatare. informarea publicului este un scop central, însă nu trebuie să ne așteptăm și vom fi dezamăgiți dacă facem acest lucru. Nu ne putem accept, aștepta că va scădea numărul plângerilor referitoare la cartă în situații în care, de fapt, carta nu se aplică. A doua implicație se referă la un principiu pe care l-am menționat anterior, și anume subsidiaritatea în materie de răspunsuri din partea justiției. În practică, Ombudsmanul European primește foarte multe plângeri împotriva autorităților naționale. După cum spuneam, noi le transferăm către ombudsmenii competenți din, eh, de resort din rețea sau oferim consiliere petentului. În experiența mea, esențialmente, acest schimb de informații se desfășoară într-un singur sens. Foarte rar un ombudsman național transferă o plângere către ombudsmanul european. Sigur, asta pentru că ei nu primesc plângeri care, după ce sunt analizate, se dovedesc a avea de-a face cu competențele europene și nu cu cele naționale, cu administrația europeană și nu cu cea națională. Cred că ar fi mult mai bine dacă primul instinct, prima reacție a petenților ar fi să se adreseze ombudsmanului național și nu celui european. Pentru că acest avocat al poporului poate transfera solicitările către noi și nu invers. Asta sigur nu o să se întâmple peste noapte. Însă nicio schimbare de legislație nu, nu este necesară pentru a realiza acest lucru. Este o chestiune de percepție a publicului, publică și de prezentare. În rețea europeană a ombudsmanilor am făcut un prim pas pentru a asigura că rolul ombudsmanului în asistirea cetățenilor devine mult mai bine cunoscut am adoptat și am publicat o declarație care include trimiteri la Carta Drepturilor Fundamentale și la rolul jucat de ombudsman în materie de protejarea drepturilor omului. Am adoptat un logo pentru rețea, pentru a crește vizibilitatea publică, i-am sporit vizibilitatea și pe site-ul nostru și, după cum spunea și David Leu, am creat un ghid interactiv pentru a-i uh, Uh, ajuta pe cetățeni să-și identifice autoritatea competentă care trebuie să-i le adreseze. În două săptămâni, Ombudsmanul Național din rețea o să aibă o întâlnire la Copenhaga, iar printre punctele de pe ordinea de zi vom găsi și dezvoltarea rețelei și eliminarea acestui decalaj, fracturi dintre Uniunea Europeană și cetățenii proprii. Adesea, carta este văzută ca ceva ce impune o deplasare la Luxemburg, Bruxelles sau Strasburg. Nu. Ar trebui să creăm un context în care oamenii se vor simți încrezători, în mod justificat că există în statul lor membru o instituție competentă și imparțială care va ajuta să își asigure și să-și câștige drepturile, inclusiv drepturile Uh, care le revin în baza cartei. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare extrem de interesantă. Dau acum cuvântul domnului profesor Alan Miller, care este președintele Comisiei uh, Scoțiene pentru Drepturile Omului și președintele al Grupului European al Institutului Național de Apărare a Drepturilor Omului. Thank you very much. Um, and can I thank through you the... Vă mulțumesc. Uh, vreau să mulțumesc președintelui uh, Comisia Europene că a invitat grupul european al instituțiilor naționale de apărare a drepturilor omului să ia parte la acest eveniment. N-am de gând să repet comentariile făcute mai devreme de colegi de la alte instituții privind rolul acestor instituții. Știu că nu avem foarte mult uh, timp. Uh, e ultima ultima secțiune a întâlnirii noastre. Așadar, am o scuză să fiu uh, simplist chiar și atunci când timpul uh, e suficient. Vreau să fac câteva comentarii în numele grupului european în legătură cu acest concept foarte important de responsabilitate împărtășită pe care uh, l-a menționat doamna comisar Reding în această dimineață și să uh, Vă încurajez pe toți să aveți o abordare mai largă asupra acestei idei a responsabilității împărtășite. Promovarea valorilor cartei nu trebuie subestimată. Într-adevăr, ea are o semnificație globală, ea depășește front, front, frontierele Uniunii Europene. Însă, cred că ar trebui să avem o abordare mai largă, atât în ce privește interpretarea și rolul potențial al cartei, și să nu limităm aplicarea și potențialul ei, dar să avem o abordare mai largă în sensul că înțelegerea cartei ca partea unui cadru general deja existent de protejare a drepturilor omului și de promovare și responsabilizare a statelor. Sigur, aici vorbim în primul rând de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Europeană a Drepturilor Omului și uh, vorbim de procesul de aderare la Uniunea Europeană care este supus Convenției uh, uh, Europene și Curții Europene a Drepturilor Omului, în mod direct. Dar să nu uităm că mai există și obligațiile prevăzute de tratatele Națiunilor Unite, pe care uh, aproape toate, pe care toate statele membre aproape le au au ratificat. Astăzi am avut un schimb foarte interesant și stimulant de idei și de experiențe și nu știu de câte ori uh, s-a menționat astăzi problema uh, persoanelor care uh, își adresează în mod greșit plângerile, nu se adresează instituției potrivite. Cred că această problemă ar trebui rezolvată într-un mod mai eficient. De exemplu, o abordare mai largă a cartei și a interpretării obligațiilor care rezultă din ea și a relevanței acestea, înseamnă că, de fapt, uh, poate nu întotdeauna se întâmplă ca oamenii uh, să se adreseze instituției greșite. Și cred că mulți suntem uh, preocupați de incidentul la care s-a referit în această dimineață colegul Guild cu incidentul acela de la frontiera dintre Grecia și Turcia și condițiile pe care trebuie să le suporte persoanele aflate în detenție acolo. Și m-a încurajat comentariul lui Ian că acesta va fi un subiect care îl va interesa pe ombudsmanul european. Însă poziția Comisiei părea să fie că asta nu e o problemă care privește carta. Dar eu cred că mai semnificativ e faptul că o abordare mai largă înseamnă că statele membre ale Uniunii Europene nu își lasă obligațiile uh, legate de drepturile, de protecția, drepturile, protecția drepturilor omului la ușa Uniunii Europene atunci când intră în Uniunea Europeană. Deci obligațiile astea nu dispar în momentul în care devii membru al Uniunii Europene. Ele rămân ca o datorie principală a statelor de a respecta Convenția Europeană a Drepturilor Omului și cadrul mai larg al Națiunilor Unite în această privință. Drepturile omului nu sunt o chestiune care pot fi împărțite așa în niște cutiuțe, deci nu putem să avem o abordare de management asupra lor. Drepturile omului uh, se întâlnesc peste tot în toate politicile noastre și în toată experiența noastră la nivel local, regional, european și internațional și cred că o abordare îngustă a înțelegerii uh, cartei uh, este contraproductivă. Avem nevoie de această abordare mai largă pentru a înțelege cum se integrează într-un sistem mai larg. Asta nu înseamnă că nu sunt probleme procedurale în ce privește plângerile și încercarea să de a ajuta pe oameni în a-și rezolva problema cât mai repede și cât mai puțin complicat e un lucru extrem de important și față de care trebuie să fim cu toții angajați. Ni s-au povestit experiențele Curții Europene a Drepturilor Omului. Știm că acolo există o aglomerare de, de cauze și o grămadă de cereri inadmisibile. Dar cred că o problemă, o astfel de problemă trebuie să-și găsească o soluție identificată cu carta, și anume problema subsidiarității. Implementarea cartei, implementarea convenției la nivel național, aceasta cred că este calea eficientă și sustenabilă de a rezolva problemele care rezultă din dificultatea de a uh, gestiona un număr mare de plângeri care eventual au și fost adresate în mod greșit. În ce privește grupul european, noi suntem foarte dornici să uh, cooperăm cu Uniunea Europeană pentru a rezolva această problemă. De exemplu, colegul Des Horgan, care este președintele grupului juridic, uh, a vorbit mai devreme de dezvoltarea de site-uri de web și de împărtășirea informațiilor, de campanii de educație publică, de procesarea plângerilor în, în, în direcția cea bună. Toate acestea ar uh, fi o parte importantă a uh, rolului pe care l-am jucat noi. La fel și Consiliul Europei, încercarea sa de a rezolva problemele de la Curtea Europeană de Justiție, cu numărul mare de cazuri blocate acolo. Deci cred că este important să recunoaștem că imaginea e mult mai generală, că nu e vorba doar de managementul uh, plângerilor și că avem o responsabilitate comună în protecția drepturilor omului, începește protecția drepturilor omului. Am fost uimit de câteva comentarii în această dimineață care au reflectat niște preocupări foarte legitime în legătură cu, de exemplu, condițiile de detenție din Grecia și faptul că aceasta creează o mare problemă și o problemă sistemică uh, când vine vorba de plângeri de încălcarea cartei. Și știm de asemenea că să oferi condiții decente de detenție are un, e un lucru care are un preț, dar e un preț pe care trebuie să-l plătim pentru că este un drept absolut. Dreptul de a nu fi supus unor tratamente inumane și degradante. Asta nu e o problemă bugetară, este un drept absolut. De asemenea, știm că uh, există negocieri între instituțiile Uniunii Europene și alții cu guvernul uh, elen în legătură cu măsurile de austeritate. Ar fi foarte interesant să știm dacă în timpul acestor negocieri s-a dat vreo relevanță și vreo importanță consecințelor impunerii acestor tăieri bugetare asupra capacității Greciei de a-și îndeplini obligațiile internaționale în privința drepturilor omului oferind condiții decente și astfel uh, eliminând o sursă de plângeri uh, constante la Bruxelles sau la Strasbourg. Deci, iată despre ce e vorba când vorbim despre responsabilitatea comună și despre faptul că statele membre nu își pot lăsa la ușa Uniunii Europene obligațiile de protecție a drepturilor omului. Aș încheia cu câteva sugestii practice în legătură cu ce ar putea fi uh, această responsabilitate comună pe care Uniunea și grupul european al Instituțiilor Naționale de Apărare a Drepturilor Omului uh, ar putea să, pe care ar putea să colaboreze. Din punctul nostru de vedere, credem că noi putem juca un rol de legătură între popoare și țări și autoritățile naționale, instituțiile regionale și instituțiile internaționale. Și asta poate include ajutarea atât a Uniunii Europene cât și a Parlamentului, a Comisiei, precum și statele membre ale Uniunii Europene să își să aibă legislația corectă încă de la început, politicile, practicile lor, să se asigure că drepturile omului sunt respectate și că atunci nu mai e nevoie de recurs uh, la petiții și plângeri din partea intervenții, uh, din partea uh, indivizilor. Am fost implicat uh, adesea în uh, redactarea de propuneri de legislative și în uh, analizarea lor. Asta fac sigur și ombudsmanii în, în rețeaua lor. Deci este un potențial nefolosit pe care Uniunea Europeană ar trebui să-l ia foarte în serios și să se gândească să-l utilizeze. În ce privește responsabilitatea Uniunii Europene, cred că aceasta trebuie să-și crească recunoașterea valorii și beneficiilor publice pe care îl poate aduce uh, grupul european uh, într-un context uh, european. Tocmai m-am întors dintr-o vizită în Turcia. Am fost acolo, am avut colaborare, o colaborare cu Parlamentul turc, cu guvernul turc, cu ONG-uri, avocați, ideea fiind să ajutăm să creeze o instituție de primă categorie uh, pentru apărarea drepturilor omului în Turcia, o instituție așa numită de categoria A. Și interesant mi s-a părut că s-au făcut multe progrese. Sigur, asta e datorat procesului de aderare al Turciei la Uniunea Europeană. Uh, în primul rând că au trebuit să creeze o astfel de organizație de apărare a drepturilor omului și să crească standardele de protecție a drepturilor omului ar fi extrem de rușinos pentru Uniunea Europeană, și vă spun asta foarte sincer, să ne trezim cu o situație în care cei din Turcia, care sunt uh, mai puțin entuziaști în crearea unei instituții naționale de drepturile omului, să facă acest lucru arătând cu degetul la Uniunea Europeană și spunând, ia stați puțin, mai puțin de jumătate din statele membre ale Uniunii Europene au o astfel de instituție națională care îndeplinește standardele Uniunii Europene și cu toate acestea, nouă ne cereți să ridicăm standardul peste ceea ce oferă Uniunea Europeană ca să ne dați acces în Uniunea Europeană, ca să putem adera la Uniunea Europeană. Și n-ai ce să răspunzi la întrebarea asta. E o, o afirmație absolut corectă. Și cei care nu sunt de acord cu promovarea drepturilor omului în Turcia ar putea să spună asta și ar avea dreptate. Și cred că asta este o rușine pentru Uniunea Europeană că în timp ce carta exprimă aceste valori cu o semnificație globală, în Uniunea Europeană nu avem o recunoaștere mai largă a rolului acestor instituții naționale de apărare a drepturilor omului și majoritatea statelor membre încă nu au uh, creat sau întărit aceste instituții naționale. Chestiunea aceasta trebuie rezolvată cu prioritate. Și ca să vă dau un exemplu, am avem un coleg aici din Comisia Greacă, cred că deja a plecat la aeroport. Știți care e bugetul Comisiei Elene a Drepturilor Omului? 100.000 de euro sau puțin peste. Și știm ce provocări le stau în față în Grecia de astăzi. Asta este inacceptabil. Și chiar și această sumă de 100.000 de euro e în pericol din cauza noilor măsuri de austeritate impuse Greciei. Asta e realitatea și asta e responsabilitatea comună pe care cred că Uniunea Europeană și grupul european al Instituțiilor Naționale de Apărare a Drepturilor Omului ar uh, trebui să le abordeze în uh, mod uh, comun. Și cred că asta este în concordanță și cu, ide- cu ideea promovării cartei și a folosirii potențialului acestea. Deci odată ce am spus aceste lucruri, sunt nerăbdător să avem relații mai strânse între Uniunea Europeană și grupul european pe această bază. Vă mulțumesc! Merci beaucoup pour cette euh, intervention très... Mulțumesc pentru această intervenție extrem de constructivă. Pot să vă spun deja că împărtășim obiectivele ilustrate de dumneavoastră. Dorim să consolidăm dialogul între uh, instituțiile europene pentru protecția drepturilor omului și celelalte foruri. Și acum are cuvântul următorul nostru vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, Comisiei PETI și Parlamentul European pentru faptul că mm, am astăzi posibilitatea de a vorbi aici. În instituția pe care o reprezint eu există 32 de membri activi în mai multe țări europene. După cum știți, ne bazăm pe trei directive europene. Iar uh, aceste directive vizează parțial administrația publică, dar um, instituția noastră trebuie să fie independentă. Potrivit directivelor europene, funcția noastră este să acordăm uh, asistență independentă victimelor și acest lucru e foarte important când vine vorba de implementarea cartei și a directivelor europene cu privire la drepturile omului. Rolul nostru este și acela de a uh, garanta un schimb de informații cu organismele europene. Rolul este de contactare și cooperare cu organismele europene pentru a oferi protecție suficientă. Trebuie de asemenea să facem cercetare, campanii de sensibilizare a publicului, promovare de bune practici, uh, de asemenea, oferim și sfaturi și consiliere guvernelor. În rândul membrilor noștri, situația e foarte diversificată. Există și interfețe cu celelalte instituții ale protecției drepturilor omului. Cam, o treim, o, cam un sfert din uh, membrii uh, asociației noastre sunt activi și la nivelul instituțiilor naționale cu privire la protecția drepturilor omului. Și pot să vă ofer câteva exemple de tendințe, dacă vreți. Există anumite țări în care corpurile de protecție a drepturilor omului își asumă un rol nu doar în garantarea tratamentului egal, ci și în uh, transformarea acestora în uh, autorități de protecție a drepturilor omului, cum este în Olanda. Există mai multe tipuri de astfel de corpuri, dar ideea e că e interesant să vedem cum anume tratează plângerile depuse și cum reacționează. Avem organisme care sunt quasi-judiciare, seamănă cu o instanță, înregistrează plângerile, le tratează, le anchetează și apoi iau o decizie care poate sau nu să aibă forță obligatorie. Apoi avem, for, avem acele corpuri care promovează drepturile omului. Rolul acestora e puțin diferit. Uh, în principal se ocupă de promovarea bunelor practici, a egalității, a, conduc campanii de sensibilizare și oferă consiliere victimelor discriminării. Deci iată cele două tipuri de asistență pe care le pot oferi organismele de uh, drepturi ale omului. Sigur, um, schimburi de bune practici și sensibilizare reprezintă activități la care recurge toată lumea din acest domeniu. E important de menționat că acum, la ora actuală am identificat câteva lacune în sistemul comunitar. După cum am spus, directivele europene prevăd doar crearea unor organisme naționale uh, Uh, aici uh, vorbim despre organisme care vizează strict egalitatea de gen, dar nu se intră foarte mult în detaliul mandatului care trebuie conferit acestora. Așadar, există aici o lacună legislativă. Iar în ceea ce privește protecția drepturilor omului, chiar dacă multe state depășesc uh, sfera comunitară și oferă mai multă protecție la mai multe niveluri, apar încă lacune. Uh, Alan Miller s-a referit la faptul că Există și o problemă de finanțare. Sigur că aceasta este una considerabilă și uh, ne îngrijorează foarte mult pe noi cei din acest domeniu. O soluție ar fi aceea de a uh, crea standarde obligatorii, unitare pentru aceste organisme, astfel încât să fie garantat un anumit nivel de independență, anumite standarde de funcționare, anumite standarde de bugetare și așa mai departe, astfel încât să putem opera într-o manieră autosuficientă și să oferim protecția necesară cetățenilor noștri. O altă chestiune foarte importantă care a fost menționată astăzi de domnul Butler de la Agenția Drepturilor Fundamentale, dar și de ceilalți invitați, se referă la problema raportării. e nevoie ca cetățenii să știe că există acea portiță la care pot să bată. Deocamdată nu cunosc acest lucru, există o nebuloasă aici și trebuie să rezolvăm problema. Din, știm foarte bine că cetățenii noștri habar nu au că existăm. De fapt, aici nu ne referim doar la organismele pentru eh, egalitatea în drepturi, ci la toate celelalte. Și iată că nu există o cultură a drepturilor omului. Și și dacă aceasta există pe aici, pe acolo, lumea nu apelează la organismele noastre fiind din lipsă de încredere, atât în noi, cât și în eh, schimbare. Mai multe probleme apar în momentul în care discutăm despre grupurile vulnerabile. Discutăm aici despre grupul LGBT sau despre cei de etnie romă. Equinet întreprinde multe activități. Nu suntem un uh, mecanism de înregistrare de plângeri. Um, avem un birou mic aici la Bruxelles și încercăm să consolidăm capacitatea membrilor noștri astfel încât să trateze într-o manieră mult mai eficientă plângerile depuse. Avem uh, ateliere organizate, traininguri și ne axăm pe sarcinile care pot reveni organismelor noastre, astfel încât uh, să ne coordonăm mai bine acțiunile. S-a spus astăzi de mai multe ori că oamenii nu au informația necesară, nu sunt bine informați. În primul rând trebuie să fie mai bine informați, după care să aibă încredere în sistem și să apeleze la noi în momentul în care uh, e nevoie. Equinet cooperează cu toți cei implicați la nivel comunitar. Aici menționăm Consiliul Europei, instituțiile europene um, și îi menționăm și pe partenerii noștri sociali, menționăm societatea civilă, etc. Îi încurajăm pe membrii noștri să coopereze și la nivel național. Cooperarea la nivel național are drept rezultat o mai bună înțelegere a mecanismelor de recurs. Oamenii înțeleg mult mai bine cum se poate interveni la ce nivel. Acest lucru ar trebui să genereze o simplificare procedurală. Aceasta este o, o problemă atât de ordin intern cât și de ordin extern. Uneori o, o anumită instituție nu cunoaște prea bine prerogativele unei alte instituții care ar putea fi implicată, așa că e bine să învățăm unii de la ceilalți, să învățăm cu ce se ocupă fiecare, astfel încât să existe un transfer mult mai ușor uh, de, uh, caz, de cauze când e nevoie. Menționez de asemenea faptul că Equinet înregistrează un număr mic de plângeri pe drepturile fundamentale, pe drepturile omului, dar de vreme ce nu putem să le tratăm în mod direct, recurgem la următoarea procedură. Redirecționăm plângerile către autoritățile naționale sau internaționale competente. Cu asta ne ocupăm noi. Suntem practic uh, o portiță către autoritățile naționale. Intervenim pentru persoanele fizice care se, ni se adresează, dar și pe, în numele partenerilor noștri uh, comunitari sau nu, astfel încât să facilităm comunicarea dintre aceștia și organismele de drepturile omului. Sperăm să putem coopera cât mai bine cu toate instituțiile care au fost reprezentate astăzi aici. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, spune președintele. Publicul are acum cuvântul. Cine dorește să intervină? Vă rog. Thank you. Good afternoon. Mulțumesc, bună ziua. Sunt secretarul general al grupului liberal din Comitetul Regiunilor, dar și președintele unui mic partid, eh, partid liberal din Spania. Aș dori să reacționez puțin la prezentarea domnului Harden cu privire la dorința acestuia ca cetățenii să se adreseze în primul rând instituțiilor naționale în loc să contacteze instituțiile europene mai întâi. După cum ați spus și dumneavoastră, e o problemă de percepție și de comunicare. Și aici cred că avem o verigă lipsă. O parte a motivului pentru care oamenii, pentru care spaniolii, de exemplu, se adresează în primul rând instituțiilor europene, poate să rezide în lipsa de încredere în instituțiile naționale. Justificarea poate fi dată de problemele lingvistice, pentru că de cele mai multe ori poate fi vorba de cetățeni din alte state membre. Aceasta poate fi dată și de problemele judiciare sau de faptul că anumite instituții sunt foarte slabe în Spania. În Spania există acum un ombudsman regional care uh, a cărui competență a fost pus acum sub semnul întrebării, din diferite motive politice, suspectăm noi. Așa că, la nivel regional, nu se pot face foarte multe pentru a garanta vorbitorul rectifică. La nivel european nu prea putem face mare lucru pentru a asigura încrederea la nivel regional. Dacă situația aceasta persistă, atunci dumneavoastră vă veți confrunta în continuare cu plângeri din partea mm, cetățenilor uh, europeni, asta înainte ca aceștia să fie apelat la instituțiile uh, naționale. Mulțumesc, spune președintele. Cine urmează? Aia, please. Poftiți, vă rog. Mulțumesc. Eu sunt reprezentanta Asociației Spaniole uh, victimelor legii Uh, zonelor de coastă din Spania. Audieri precum aceasta sunt foarte importante. Dar, dacă nu cumva mă înșel, vreau să o spun pe șleau. Nu ne-ați explicat uh, foarte bine ce se întâmplă, dacă instituțiile europene pot să-i ajute pe cetățenii spanioli sau nu. Mi se pare că nu. Cred că acest lucru e valabil pentru cetățenii spanioli, precum și pentru cetățenii care nu au uh, care nu sunt de naționalitate spaniolă, dar trăiesc în Spania. Avem uh, în cazul de față o lege care se aplică retroactiv. Astfel s-a ajuns la confiscarea unor proprietăți private proprietăți care au fost achiziționate în mod legal. Nu dorim să se ajungă la incertitudine juridică. Haideți să ne gândim puțin la durerea sutelor de familii care și-au pierdut casele, care și-au pierdut locuințele sau afacerile și care, iată, uh, au fost în situația de a-și achiziționa bunurile în mod legal. Acest lucru nu are nimic de a face cu competența Uniunii Europene. De ce uh, se vorbește despre forța juridică în tratatele europene? De ce le, nu sunt adaptate legile comunitare la tratatul de la Lisabona? Până la urmă se pune întrebarea care e rostul tratatului de la Lisabona într-un asemenea context? Care e rostul uh, legilor pe drepturile omului atâta timp cât uh, uh, la nivel național se emit astfel de legi? Suntem sau nu cetățeni ai Uniunii Europene, noi cei din Spania? Asta e problema pe care am dorit eu să o identific. Am venit tocmai din Spania până aici pentru a asculta că, de fapt, nu prea are sens să apelăm la instituțiile europene și că ar trebui mai întâi să mă lupt cu instituțiile spaniole. A, a fost nevoie de 15 ani pentru ca acest subiect să ajungă în instanță în Spania și am pierdut, fiindcă în proporție de 98% um, ca, cazurile care ajung în instanță pe legea coastelor sunt pierdute. Aceasta e o problemă foarte gravă acum. Am venit la Comisia pentru Petiții, cei de aici m-au tratat foarte bine, mi-au oferit posibilitatea de a vorbi la, în cadrul acestei comisii, dar spaniolii nu fac altceva decât uh, să aibă o mare durere în cot de ceea ce facem noi aici. Știm foarte bine ce se întâmplă în instanțele din Spania. În proporție de 98% pierdem. Nu credeți că ar trebui să vă îngrijoreze asta? Nu ar fi bine să vă gândiți la faptul că această lege violează statul de drept prin modul în care este implementată retroactiv, prin modul în care confiscă uh, proprietățile achiziate în mod ilegal? Ce se întâmplă cu dreptul comunitar aici? Vă mulțumesc. Mai sunt și alte intervenții din sală, din public? Să continui practic ce a spus Alan, ale cărui comentarii sunt uh, cu ale cărui comentarii sunt de acord și făcând și o legătură cu ce spunea Tama și în legătură cu independența instituțiilor care asigură respectarea egalității în drepturi. Întrebarea mea este ce va face Comisia Europeană pentru a răspunde la unele dintre întrebări ridicate de Allen. Evident, numărul instituțiilor pentru respectarea drepturilor omului din statele membre, într-unele nu avem niciunele, iar unde există acestea nu au puteri foarte mari. nu ar putea fi nici categoria Z în materie de funcționare. Și de asemenea, intenționează Comisia să facă ceva echivalent cu principiul puterilor pe, pentru aceste instituții care asigură respectarea egalității în drepturi sau le vedeți ca fiind o entitate separată și n-ar trebui să se bazeze pe aceleași principii sau pe principii similare. Vă mulțumim, spune președintele. Dacă nu sunt alte întrebări din public, aș dori în primul rând să răspund la intervenția referitoare la situația în Spania. Evident, obiectivul acestui seminar a fost acela de a înțelege mai bine ce putem face, cum am putea coopera pentru a transforma în fapte drepturile statuate în Carta Drepturilor Fundamentale. Evident, este o răspundere împărtășită. Este evident că e problema tuturor autorităților naționale, regionale sau europene. Evident, toate acestea trebuie să desfășoare în deplina respectare a sistemului instituțional uh, creat de la Lisabona a împărt- împărțirii competențelor juridice și instituționale între statele membre și Uniunea Europeană. Acesta este principiul atribuirii puterilor care este dat prin tratat Uniunii Europene. Îngrijorarea Prioritatea astăzi este să începem un dialog între nivelul european și cel național pentru a înțelege mai bine ce am putea face pentru a îmbunătăți funcționarea sau asigurarea drepturilor omului din această carte, obiectivul nu e să discutăm cazuri particulare, ci să vedem cum am putea lansa un dialog ca să găsim soluții care să ne permită să sporim colaborarea. Scopul este acela de a ajuta pe cetățeni. Acesta este obiectivul de astăzi. Acum, evident, sunt situații complexe din punct de vedere juridic. cum a fost și situația care tocmai a fost prezentată, o situație complicată și care pune în cauză nu faptul că nu respectăm dreptul fundamental la proprietate, nu pune în cauză problema competenței. Faptul că o autoritate, Curtea de la Strasburg, Curtea de Justiție, Comisia, Comisia PETI, din Parlament, spune că noi nu avem competența de a discuta acest caz, bine, asta nu înseamnă că problema respectării unui drept fundamental nu există. Trebuie să fie un efort, un demers de a explica situația. Sistem, în sistemul nostru competențele sunt împărțite. Sigur, nu mă refer la cazul dumneavoastră concret, însă e o chestiune care trebuie să fie avută în vedere și uh, Putem avea în vedere această împărțire a competențelor, a rolurilor între regional, național și european și chiar nivelul Consiliului Europei? Este cum putem colabora împreună mai curând decât să rămânem uh, paralizați la nivelul propriu. Nu e competența mea, spun, e competența altcuiva. Nu, evident, trebuie să sporim colaborarea pentru a merge dincolo de lectura pur juridică și să încercăm să oferim asistență, să ajutăm cetățeanul. Asta doar ca să clarific obiectivul uh, demersului de astăzi, acela de, lansa, de a lansa un dialog pentru a îmbunătăți situația pentru cetățenii care se confruntă cu probleme de drepturi fundamentale. David, cred că doreai să răspunzi, așa că îți dau cuvântul. și eu trebuie să intervin pentru că în momentul în care analizăm atât de multe petiții în care se vorbește de încălcarea drepturilor fundamentale, analizându-le, am constatat că oamenii se așteaptă la mult mai multe de la Uniunea Europeană decât Uniunea Europeană poate să le ofere, sau instituțiile ei. Chiar și membrii Parlamentului European doresc o Europa mai puternică, mai capabilă la a răspunde la îngrijorările cetățenilor. Însă tratatul pe care îl avem este așa cum este. Pe termen scurt nu putem face mare lucru. Însă, cu cât mai mult se exprimă cetățenii în acest sens, cu atât vocea lor devine mai puternică în încercarea de a ajunge la o situație în care drepturile lor sunt respectate și asigurarea lor este, este mult mai rapidă din partea instituțiilor europene. Din perspectiva Comisiei Petiții, este clar că adesea indiferent de numărul de instituții existente la nivel național, acestea dezamăgesc cetățenii. Și de aceea cetățenii ni se adresează nouă probabil au false așteptări, probabil au așteptări rezonabile, însă cel puțin când se adresează comisiei petiții vor fi luat, luați în serios. Nu avem bagheta magică, să spunem că regulile nu sunt reguli și legile nu sunt reguli, sigur trebuie să operăm într-un sistem juridic consacrat. Și de aceea, noi participăm la un proces politic în încercarea de a rezolva chestiuni care țin de drepturile omului în colaborare cu guvernele naționale, cu ministerele naționale, cu guvernele regionale. Și folosim competențele ombudsmanilor la nivel local, național, regional sau folosind uh, sau prin intermediul colegilor noștri din Comisia de Petiții din Parlamentele Naționale. Procesul este, poate fi laborios pentru că uneori liniile de demarcație nu sunt foarte clare, însă nu trebuie să puneți sub semnul întrebării angajamentul acestei comisii de a lucra în această direcție. Europa înseamnă ceva pentru foarte mulți cetățeni nu putem spune asta este de resortul autorităților naționale. Dacă spunem așa, nu înseamnă că se va și găsi o soluție, nu. Trebuie să ne asigurăm că întărim această relație între organizațiile reprezentate astăzi aici, între statele membre și instituțiile europene pentru a depăși aceste probleme pe care le-au exprimat uh, solicitanții noștri. Săptămâna aceasta am vorbit de petiții LGBT în Comisia PETI am avut un dialog foarte interesant cu ombudsmanul polonez, tocmai pentru că am făcut acest lucru, ombudsmanul a preluat acele petiții, documentația este disponibilă a, cetățenilor polonezi care vor să încheie un parteneriat civil cu o persoană de același sex într-un alt stat membru. Situația nu mai este ca în trecut. Federația Nevăzătorilor ni s-a adresat în această săptămână. Uitați-vă ce spune Carta Drepturilor Fundamentale în legătură cu obligațiile Europei în legătură cu persoanele cu dizabilități. Ne-au rugat ca Parlamentul să respecte decizia proprie de a asigura respectarea drepturilor în materie de acces la materiale de lectură, cărți și așa mai departe. Uh, Asta la comisie este competența DG Market și noi ne-am adresat cuiva de la DG Justiție. Am rugat să se refere la impactul acestei carte și cei de la Justiție, de la DG Justiție al comisiei, nu au putut să ne spună nimic. Trebuie să depășim această situație în care instituțiile însele sunt văzute de cetățeni ca incapabile să-și asume răspunderile care le revin în temeiul cartei. Și acesta a fost rostul seminarului de astăzi, să subliniem că instituțiile și statele membre trebuie să colaboreze pentru a se ridica la nivelul așteptărilor cetățenilor. Trebuie să găsim împreună cu dumneavoastră, cu asociațiile pentru drepturile omului, să găsim posibilitatea de a face acest lucru o realitate. Cetățenii vor mai multă Europa. Există și o lipsă de încredere. Acest lucru este evident. Și cred că celor prezenți astăzi aici le revin răspunderea de a se asigura că această lipsă de încredere scade și că fiecare avocat al poporului face mai multe la orice nivel național, regional, european pentru a apăra mai bine interesele cetățenilor europeni. Mulțumim, David. Ian, era o întrebare, cred că și pentru tine. Mulțumesc că îmi dați cuvântul. Aveți eh, perfectă dreptate, încrederea este esențială. Și spuneam la finele prezentării mele că aș vrea să văd o situație în care oamenii se pot simți încrezători și în mod justificat, încrezători că există un organism imparțial în statele membre care îi se pot adresa pentru a li se apăra drepturile spuneați că nu putem face multe la nivel european legătură cu acest lucru. Nu sunt atât de sigur. Eu vorbesc aici doar în numele comunității avocaților poporului. Când vorbim de petiții, situația e diferită, e un proces politic. Parlamentul European este o instituție aleasă direct, o instituție democratică și tot sensul demersului petiționar este ca lucrurile să fie aduse la nivel european, să avem democrație la nivel european. Eu mă refer însă la activitatea ombudsmenilor, care operează după o altă logică, oarecum diferită. La nivel european, rețeaua pe care am creat-o <clears throat> implică într-adevăr o cultură comună, o percepție comună a ceea ce înseamnă să fii ombudsman. Domnul Bodis nu mai este, nu mai este în sală, dar spunea la o masă rotundă la Geneva cu câteva săptămâni în urmă, uh, când răspundea la o întrebare legată de principiile de la Paris, cum puteți fi independenți când sunteți numiți de președintele Republicii? Și a spus în răspunsul domniei sale, pentru că trebuie să dai dovadă de ingratitudine. Ai datoria de a fi ingrat. Independența nu e ceva scris într-un text, e un spirit, o stare de spirit. Ombudsmanul danez a spus că un ombudsman care nu are un conflict cu guvernul, propriul guvern și parlament, nu își face meseria așa cum trebuie. Și are dreptate prin întâlniri regulate, prin crearea unei rețele în care se exprimă astfel de sentimente, cred că se creează o cultură, o mentalitate comună a vocațiilor poporului, care în ultima instanță ajută la întărirea acestei încredere atât de necesare. Vă mulțumesc. Mulțumim, Tamaș. Aș dori și eu să Mă refer uh, la același aspect, uh, însă pe o notă mai pesimistă decât antevorbitorul meu. Pentru că întrebarea mea este cum ne putem aștepta ca cetățenii să aibă încredere în aceste instituții și în ombudsman dacă ei nu văd un sprijin clar de la nivel superior, dacă văd că pentru anumite guverne uh, nu are niciun rost să sprijine astfel de demersuri și să ofere protecție drepturilor omului. Deci cred că, în primul rând, instituțiile trebuie să fie sprijinite, să aibă sprijin politic la un nivel. Sigur, asta le poate periclita independența, însă trebuie să poată oferi un ajutor credibil victimelor discriminărilor și încălcărilor drepturilor omului. Apoi, presupun că la nivel european avem o platformă foarte bună uh, pentru a gândi puțin dincolo de limite și a împărtăși experiențele de bună practică pe care le avem în această rețea europeană. Am discutat foarte mult uh, cum ne-am putea adresa mai bine, am putea contacta mai bine grupurile vulnerabile și a spori nivelul de încredere. Și sunt câteva exemple bune. O discuție, de exemplu, structurată cu romii sau crearea unor birouri locale și regionale, astfel încât oamenii să nu mai fie siliți să călătorească până în capitală pentru a se adresa uh, uh, reprezentanților acestor instituții și organisme. Vă mulțumim, din păcate trebuie să încheiem aici uh, ședința de astăzi. Aș dori să spun în concluzie doar că nu suntem decât la început, e primul pas. După cunoștința mea, pentru prima dată avem în aceeași sală autoritățile naționale, autoritățile europene și universitarii. Prima ședință a zilei uh, a avut un prezidiu care a prezentat lucrurile în termeni mai general. Deci a fost un melanj între diferiți protagoniști care intervin în asigurarea respectării drepturilor omului. Aceasta ne arată soluția viitoare. Numai așa putem crea o politică reală, o cultură a drepturilor fundamentale. Sigur, oamenii vor ca lucrurile să meargă mai repede, însă consider că această zi și acest seminar ne-au arătat că există cel puțin un interes comun. Avem aceleași probleme. Trebuie să găsim împreună soluțiile și să profităm de experiența noastră a tuturor. Avem multe de făcut, Vom continua acest demers și acest dialog. Este esențial să facem acest lucru împreună cu Comisia Petiții, dar cu toți protagoniștii. Este o abordare multistratificată la mul- pe mai multe niveluri și este esențială pentru a asigura calitatea unei politici bune în materie de drepturi fundamentale. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi aici. Aveți datele noastre de contact considerat aceasta ca o invitație de a păstra legătura cu noi, puneți-ne întrebări și noi o să facem același lucru pentru că avem nevoie de noastră. Vă mulțumim!